meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen an. Wir haben jetzt, glaube ich... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă propun să începem pentru că avem uh, destui membri prezenți și aproape sigur că avem quorum. Propun să începem această întâlnire cu 10 minute întârziere. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Aveți uh, comentarii, vă rog. A, din câte înțeleg, domnule președinte, ordinea de zi include și votul de mâine, de joi. Și aș vrea să prevedem o dezbatere înaintea votului și ordinea de zi nu indică acest lucru, nu prevede acest lucru. Președintele, da, tehnic vorbind nu există niciun motiv să ne opunem acestei uh, idei. După discuția cu ministrul maghiar putem prevedea această dezbatere, această discuție. Vă convine așa? Da, foarte bine. Atunci, uh, comunicările președintelui am una singură. Există câteva modificări în ordinea punctelor și rapoartelor. Este un punct care nu figurează pe ordinea de zi și anume punctul 6. De fapt, punctul 6 a fost mutat mâine, pentru că nu putem să-l discutăm decât mâine. Și Mâine vom uh, discuta și problema avizul privind brevetele. Sperăm să discutăm asta și, de fapt, și să luăm o, o decizie mâine. În regulă. Nu mai am alte anunțuri pe care să le fac la punctul 2. Atunci trecem la punctul 7, raportul doamnei Wikstrom, eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Aveți cuvântul, doamnă uh, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, această, acest aviz este reacția unui raport din proprie inițiativă a Comisiei de Cultură. Subiectul acesta este unul foarte larg, în timp ce eu am încercat să-mi limitez a, uh, a, raportul pentru aviz la câteva lucruri care sunt de competența comisiei noastre. Am decis așadar să mă concentrez pe protecția copyright-ului și a mărcilor înregistrate. Și am încercat să mă bazez pe raportul doamnei Gallo și pe activitatea grupului de lucru privind drepturile de autor. Membrii acestui grup sunt sigură că vor recunoaște formulările legate de teritorialitate, precum și excepțiile și uh, Uh, limitările uh, care sunt incluse în uh, concluziile grupului de lucru și care au fost preluate în acest document. Și din moment ce am avut un consens larg în grupul de lucru, sunt sigur că nimeni nu va obiecta la ce mă refer și în, această, în acest aviz. Părerea mea rămâne că avem nevoie de o protecție puternică pentru drepturile de autor, mai ales în această epocă digitală pe de altă parte, avem o datorie față de deținătorii de drepturi și față de consumatori să facem anumite schimbări în legislație pentru ca aceștia să beneficieze complet de posibilitățile oferite de internet și de piața unică digitală. Colegii vor uh, vedea poate că am inclus câteva paragrafe și în legătură cu protecția mărcii înregistrate, pentru că este o chestiune vitală pentru industriile culturale și creative și pentru o Europa prosperă în anii care urmează. Și pentru că este un subiect care de obicei atrage foarte multă atenție, ca să spun doar atât, din partea colegilor ca și din partea altor comisii, mă voi limita la observații generale și vă aștepta comentariile dumneavoastră. Aș fi dornică să colaborez cu dumneavoastră toți în săptămânile următoare pentru a mă asigura că avem un acord larg în această comisie, așa cum am avut și în grupul de lucru, asupra textului final care să fie trimis Comisiei de Cultură. Singura mea rugăminte în anticiparea amendamentelor dumneavoastră este să facem tot ce ține de noi ca să încercăm să ne limităm la competențele Comisiei Juridice și anume drepturile de autor și protecția mărcii, mărcilor înregistrate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Există comentarii pe acest subiect, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fac parte și din Comisia I3 și poate am o perspectivă mai largă și aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu ce a declarat doamna Wikström. Cred că acest aviz este unul foarte echilibrat și merită să-l susținem și vreau să spun că industriile culturale sunt foarte importante pentru economiile noastre. Dacă vrem ca Europa să se dezvolte și dacă vrem și ca acest domeniu să se dezvolte în continuare, trebuie să creăm condițiile propice pentru artiștii creatori, trebuie să facilităm situația industriilor creative pentru a contribui și ele la ieșirea din criză. Cum putem susține aceste industrii? creative și culturale. Trebuie să creăm ocazia unei mobilități reale pentru artiști în Europa, să reducem poverile administrative și birocratice, să recunoaștem uh, calificările profesionale, trebuie să susținem Uh, artiștii care nu au un job stabil și care sunt autoangajați, sunt persoane independente, trebuie să stimulăm schimburile culturale. Și aș vrea să adaug următoarele lucruri la avizul doamnei Wikstrom. Odată cu apariția noilor tehnologii, ne confruntăm cu o serie întreagă de noi provocări în domeniul industriilor culturale și creative. Dacă vrem ca industria și piața să funcționeze bine, avem nevoie de un cadru legal mai bun. Sunt de acord cu ideea că atât în uh, online cât și în mediile tradiționale trebuie promovate și protejate drepturile de proprietate intelectuală și că Uniunea trebuie să joace un rol proactiv în protejarea acestor drepturi pentru ca uh, noi să avem o poziție competitivă adecvată pe piața globală. De asemenea, trebuie să dăm atenție problemei IMM-urilor. Trebuie ca să facem mai atractivă industria online pentru consumatori drepturile, uh, asociațiile de management al drepturilor colective de autor și de asemenea regulamentele care li se aplică uh, trebuie să fie mai ușor de înțeles și de, de respectat, să fie mai clare. De asemenea, cred că um, drepturile de autor, copyright-ul, drepturile intelectuale sunt foarte importante, dar că trebuie să facem un echilibru între interesele consumatorilor și interesele artiștilor și creatorilor. O să fac câteva amendamente la acest uh, aviz. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Galo. Doamna Galo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să o felicit pe Cecilia pentru munca depusă și pentru acest uh, aviz care conține câteva propuneri foarte interesante pe subiecte care au stârnit și vor continua să stârnească dezbateri pasionate în Parlament. Nu vreau să revin asupra importanței industriilor culturale și creative. Vreau doar să vă reamintesc două exemple care sunt edificatoare. În Statele Unite, de exemplu, acest spirit de antreprenoriat și de inovație s-a văzut în uh, sectorul informatic. Uh, gândiți-vă la acei studenți care și-au creat propria companie dintr-un garaj sau din propriul dormitor și care au reușit să creeze, cum spuneam, întreprinderi care astăzi domină lumea și domină sectorul IT, sectorul informatic. În Europa nu avem așa de multe garaje, avem ceva camere de studenți, dar avem și cafenele și vreau să vă citez, ca să vă dau un pic de entuziasm, exemplu doamnei J.K. Rowling, autoarea romanelor Harry Potter, pentru că Trebuie să înțelegem cât, uh, cât, uh, cât business cinematografic, uh, dar și vestimentar și în alte domenii a generat această doamnă prin romanele sale. Deci e foarte important să, ne, să manifestăm interes față de industriile creative. De asemenea, trebuie știut că aceste industrii creative și culturale nu afectează în mod negativ alte sectoare economice. Acestea au tendința de a le privi uneori cu oarecare neîncredere. Din potrivă, ele ajută la dezvoltarea celorlalte sectoare, ajută la dezvoltarea societății informații, la uh, dezvoltarea uh, providerilor de internet și așa mai departe. Și ca să mă refer uh, direct la avizul Ceciliei, aș vrea să fac mai întâi o observație asupra considerentului B și să spun că, după părerea mea, nu este realmente necesar să modificăm în mod substanțial cadrul juridic privind proprietatea intelectuală. Eu cred că acest cadru, așa cum există el, este suficient de suplu pentru a se adapta la evoluțiile tehnologice pe care le cunoaștem acum și pe care suntem acum în măsură să le anticipăm. În schimb, două direcții trebuie să, pe două direcții trebuie să evolueze gândirea noastră și anume cum să extindem oferta legală de produse și cum să protejăm mai bine drepturile creatorilor. Încă o observație în ce privește uh, punctul 2 al acestui aviz, pe, cred, poate aici e vorba, a fost vorba de o proastă traducere a textului, dar cel puțin în versiunea franceză se vorbește despre susținere publică, sutian public. Eu aici aș face un amendament, pentru că, dar încă o dată, dacă am înțeles bine, deci dacă vrem să avem susținerea publicului, în primul rând trebuie să avem de-a face cu un public avertizat, un public educat. Cu alte cuvinte, cred că putem să punem accentul pe necesitatea unei acțiuni educative care trebuie făcută mai întâi cu cei mai uh, tineri uh, consumatori de internet în cadrul școlar, așa cum Comisia a și făcut-o de altfel prin organizarea unui concurs și de asemenea prin intermediul unor campanii de sensibilizare care să fie destinate publicului larg și de toate vârstele. Cred cu sinceritate că dacă explicăm care este miza drepturilor de autor și a proprietății intelectuale. Dacă reușim să explicăm acest lucru, cred că vom convinge pe toată lumea că aceste lucruri merită apărate și atunci vom avea susținerea publică, așa cum a scris uh, Cecilia, sau încă o dată poate că e vorba de o greșeală de tracere în versiunea franceză. Aș vrea să spun câte ceva și despre teritorialitate, pentru că adesea această uh, chestiune importantă este prost înțeleasă cum să creezi o piață unică digitală adevărată, veritabilă? Asta e întrebarea pe care ne-o punem toți. Cum să permitem cetățenilor europeni să descarce legal și ușor filme sau muzică, indiferent în ce țară și-ar avea reședința? E bine, răspunsul pare evident și vinovatul pare să fie întotdeauna acest principiu al teritorialității, și am impresia că și pentru uh, Cecilia răspunsul este același, principiul teritorialității. Eu sunt dispusă să discutăm, să discut cu toți colegii pe subiectul teritorialității. Vă reamintesc de altfel că am abordat această problemă în cadrul grupului de lucru pentru drepturile de autor și, în schimb, am ajuns să cred că acest principiu al teritorialității nu este cauza tuturor problemelor. Eu cred, consider că acest caracter teritorial al drepturilor de autor se bazează până la urmă pe niște realități culturale și lingvistice. Este justificat de aceste realități și asta nu se poate schimba, nu putem noi să schimbăm lucrul ăsta, nu e în competența noastră. Deci, practic, ce înseamnă principiul teritorialității? Este principiul care permite să se determine ce lege, ce regim juridic se aplică actului de exploatare a conținutului protejat. Dar asta nu înseamnă în niciun caz, și aici cred că există o anumită confuzie în mintea unora, că licențierea acestor drepturi trebuie să se limiteze la teritoriul național. Cu alte cuvinte, în cadrul juridic actual nu există cerințe juridice sau de natură practică care l-ar împiedica pe titularul de drepturi să limiteze exploatarea, care l-ar constrânge pe, mă scuzați, pe titularul de drepturi să limiteze exploatarea drepturilor la teritoriul național. Deci, vă propun să examinăm studiul privind gestiunea drepturilor colective și diversitatea culturală în sectorul muzical, studiu care a fost elaborat de Parlamentul European în anul 2009. Principiul teritorialității, e adevărat, este consacrat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, este înscris în convențiile internaționale la care Uniunea Europeană este parte și este înscris și în reglementarea, în regulamentul Roma 2 privind obligațiile non-contractuale. Dar nu trebuie să uităm că în numeroase cazuri gestiunea drepturilor de autor este un drept teritorial care permite finanțarea artiștilor și a repertoriilor locale, a creației locale. Deci acest princip, principiu contribuie în mod evident la asigurarea diversității culturale, pentru că trebuie să ne punem și întrebarea cum putem permite artiștilor austrieci, greci sau slovaci să-și facă auzită și ascultată muzica și creațiile. Iată, domnule președinte, ce vreau să spun în legătură cu avizul uh, Cecilei Wikstrom și îmi voi încheia intervenția reamintindu-vă că în legătură cu acest principiu de teritorialitate discuția este deschisă, nu am idei preconcepute dar am vrut doar să lansez aceste căi de gândire și direcții de gândire în legătură cu acest, aceste principii și sunt uh, dornică să continuăm discuția pe acest punct. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Engström. Domnul Engström. Domnul Engström. Mulțumesc. Îmi place direcția în care merge acest aviz și în special faptul că se bazează pe ce am făcut în cadrul grupului de lucru pentru copyright. Teritorialitatea este o mare problemă pentru industrie culturală o problemă pe care am identificat-o și aș vrea să adaug că putem discuta și introduce problema operelor orfane. Comisia a făcut o comunicare sau propunere privind uh, operele orfane, numai pentru sectorul uh, uh, operelor tipărite. Dar cred că ar trebui să le extindem și la sectorul audiovizual, la fotografie și poate într-o măs- măsură mai mică și la muzică. Deci asta poate ar fi util. Un alt lucru pe care l-am discutat într-un seminar acum vreun an de zile aici la Comisia Juridică privind accesul la cărți pentru nevăzători. Iarăși, am putea să reamintim Comisiei că mai e nevoie de progrese și în acest uh, domeniu al cărților pentru nevăzători. Cred că Comisia ar trebui să încerce să obțină un uh, acord cât mai larg cu organizațiile nevăzătorilor pe acest domeniu. Și o altă zonă pe care am putea să o subliniem este legată de faptul că în sectorul uh, uh cultural se vorbește acum de producători-consumatori. Se cam amestecă se cam amestecă criteriile. Oamenii sunt în același timp și producători și consumatori. Pot produce conținut online și așa mai departe. Din păcate, legislația copyright-ului privind copyright-ul creează probleme acestei situații și am putea să cerem comisiei să se gândească și la aceste probleme și să vină cu niște propuneri. Însă, în general vorbind, sunt foarte mulțumit de direcția în care merge acest aviz și sunt uh, nerăbdător să-l discutăm în continuare. Herzlichen Dank. Gut, das war die Runde der Mulțumesc. Asta a fost lista de vorbitori. Doamna Wikström, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu o să vorbesc suedeză pentru că îmi face plăcere să fac acest lucru din când în când. Vă mulțumesc pentru observații. A fost uh, o sarcină foarte interesantă redactarea acestui aviz. și la început am vorbit în engleză doar ca să recunoașteți discuțiile pe care le-am avut deja despre drepturile de autor în cadrul grupurilor de lucru. O să găsiți citate din aceste discuții în textul meu. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit și aștept cu plăcere continuarea discuțiilor. Cred că am putea vorbi în detaliu despre industriile creative și despre principiile de teritorialitate. și despre cum putem face progrese în domeniul uh, acordurilor internaționale, al cărților pentru nevăzători și așa mai departe. Dar mă bucur că v-am ascultat părerile și e bine că putem păstra uh, această discuție animată. Vă mulțumesc, spune președintele. Trebuie să stabilim acum data pentru amendamente. 4 februarie, bun, atunci s-a hotărât și trecem mai departe la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. O problemă similară, o uniune a inovării, transformarea Europei pentru o lume post-criză. Doamna Wikström, din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Și acest aviz vine ca răspuns la un uh, raport din proprie inițiativă, de data aceasta din partea Comisiei ITRE. Membrii atenți vor observa și aici câteva similarități cu avizul discutat anterior privind industriile culturale și creative în ceea ce privește problemele legate de mărci înregistrate și drepturi de autor. O să fac tot ce pot pentru a mă asigura că textele finale ale acestor rapoarte vor include aceleași formulări în ambele avize. Brevetul european este, din motive evidente, identificat ca fiind componenta principală a politicii europene în materie de inovare. Și cunoaștem cu toții complicațiile cauzate de câteva state membre în Consiliu, complicații care au împiedicat orice progres, altfel decât prin cooperarea și dorința de a vota acest lucru mâine în comisia noastră. Am sperat ca uh, avizul IMCO privind o piață unică pentru întreprinderi și creștere să fie discutat în cursul zilei de astăzi, pentru că și acolo apare problema brevetelor și teritorialității drepturilor de autor. Poate găsim o bază comună pentru o formulare care să fie acceptabilă uh, pentru majoritatea colegilor din comisie pentru ambele avize cu privire la acest uh, subiect. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră și sigur că vă rămân la dispoziție pentru a continua discuțiile. Mulțumesc, doamna Galo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Ceciliei pentru acest aviz. Cred că uh, construcția Europei după criză este o provocare majoră pentru noi, mai ales în acest context economic caracterizat de datorii publice, de deficite importante. Uh, relansarea fondurilor publice pare un lucru dificil. În plus, ne confruntăm cu o concurență tot mai mare din partea țărilor emergente, care produc bunuri la prețuri competitive și sunt din ce în ce mai prezente pe piața care a fost până acum dominată de societățile europene. Unul dintre răspunsurile pe care noi, politicienii și în special în Comisia pentru Afaceri Juridice, îl putem oferi în acest context, se referă tocmai la ameliorarea cadrului de reglementare pentru întreprinderi și cetățeni aceste măsuri nu afectează bugetele naționale sau bugetul comunitar, ci doar contribuie la ameliorarea competitivității economiilor noastre. Sunt sigură că ați ascultat discursul pre- domnului președinte Obama de ieri, care a pus accentul pe importanța inovației. Vă reamintesc, pentru că trebuie să ne reamintim mereu cifrele, că un brevet într-o țară europeană costă de 11 ori mai mult decât în Statele Unite. Și înțeleg bine că toate statele membre trebuie să facă alegeri dificile, sensibile din punct de vedere politic, așa cum ne-am dat seama cu ocazia ultimei reuniuni iar cooperarea consolidată lansată de mai multe state membre pentru crearea unei protecții unitare prin uh, intermediul brevetelor este o alegere dificilă, dar mi se pare totuși o alegere bună. Prin urmare, aș dori să-i asigur pe colegii reticenți la această inițiativă, pe care i-am auzit zilele trecute, că este un dosar delicat pentru toate statele membre chiar și pentru cele care participă la această cooperare consolidată. Dar, sincer, după mai bine de 10 ani de negocieri nereușite, cred că ar trebui în sfârșit să facem progres și că nu vom putea continua să pierdem inutil bani pentru întreprinderi europene și bani pentru brevete. În plus, nu putem concepe o uniune a inovării fără o protecție eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală. Unii au tendința să consideră că proprietatea intelectuală împiedică inovarea, că vine din secolul al XIX-lea și nu din secolul al XXI-lea, dar lucrurile stau tocmai invers. Și acesta este sensul în care acționează Statele Unite și instituțiile lor, așa cum am văzut cu ocazia călătoriei uh, noastre la Washington. Vă invit de altfel să consultați site-ul de internet al unei societăți recunoscută la nivel mondial pentru produsele sale inovatoare, și anume Apple, dacă astăzi o întreprindere s-a adaptat cu succes la toate așteptările consumatorilor și este o imagine a inovării, aceasta este întreprinderea. Ori această uh, companie asig- uh, acordă importanță primordială protecției drepturilor de proprietate intelectuală și are o politică ambițioasă pentru punerea acestora în practică. Dar eu cred că proprietatea intelectuală este și mai fundamentală pentru întreprinderile mici și mijlocii, care constituie rețeaua economică cea mai importantă în Europa și care nu au baza financiară necesară pentru a-și finanța brevetele. Prin urmare, cred că trebuie să le sprijinim și mi-aș dori tare mult ca uh, până și colegii care au fost reticenți săptămâna trecută să, gând, să se mai gândească, să mai discutăm și să progresăm în această uh, chestiune a brevetelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Dank. Dann habe ich jetzt hier auch keine weiteren. Vă mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni cuvântul. Ba da, cer scuze, spune președintele. Vă mulțumesc. Am ascultat-o pe doamna Galo și țin minte ce spuneau și colegii de săptămâna trecută. De, estos, de estas traducciones y de estas lenguas. Costurile de traducere sunt foarte mari. Dar dacă ducem logica doamnei Galo la concluzia finală, am putea spune că ar trebui să operăm într-o folosind o singură limbă, că asta ar fi cel mai util pentru toată lumea. Sigur că nu trebuie să intrăm în discuții despre de ce ar trebui să fie engleza, de exemplu, dar viața ar fi atunci mult mai simplă pentru comercianți și pentru toată lumea și cred că doamna Galo trebuie să gândească la acest lucru ca o posibilitate. Știu că acest lucru nu ar fi popular în Franța și nici în Germania, dar în restul Uniunii Europene am face cu toții un sacrificiu pentru a participa la Uniunea Europei. Mulțumesc, domnule președintele. Mulțumesc. Evident că vom reveni la tema abordată de doamna Galo, pentru că eu zic că suntem doar la începutul acestei discuții. Îi mulțumesc Ceciliei pentru uh, o muncă excelentă și am impresia că suntem de acord asupra majorității temelor. Este clar că atunci când vorbim despre inovare în Europa și despre faptul că economia noastră trebuie să fie din ce în ce mai competitivă, trebuie totodată să ne dăm seama că acest lucru ne va cere să întrerupem anumite obiceiuri, anumite moduri de gândire fie că vorbim despre limbi, fie că vorbim despre posibilitățile de cooperare, fie de capacitățile noastre de a susține acest grup reprezentat de întreprinderile mici și mijlocii. Cecilia, aș dori să revin la un punct din avizul tău, și anume punctul 1, fiindcă în acest punct vorbești uh, despre aceste țări care au blocat posibilitatea de a crea direct brevetul unic european. Cred că ar trebui să privim lucrurile puțin diferit și în loc să le arătăm cu degetul, ar trebui poate să le încurajăm să creăm o situație care să facă stat, toate statele membre să-și dorească uh, să se alăture acestui instrument pe care îl reprezintă cooperarea consolidată. Această cooperare există pentru ca noi să o folosim. Și atunci aș spune ca, în loc să arătăm cu degetul, să lătă, lăsăm aceste țări în pace, să le acordăm timpul necesar, noi să ne vedem liniștiți de treabă, iar atunci când sunt și ele gata, ele ni se vor alătura. Deci nu cred că trebuie să le descurajăm, ci mai degrabă să le atragem. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe Cecilia Wilström pentru acest aviz. Cred că este un aviz foarte important. Nu vreau să exagerez, dar eu cred că în circumstanțele economice actuale, unul din motivele crizei a fost lipsa de inovare. Eu am lucrat în cercetare în trecut, timp de 30 de ani. Și s-au investit foarte mulți bani în inovare, dar după aceea rezultatele cercetării nu au mai fost implementate. Uh, din motive multiple, inclusiv lipsa de armonizare legală. Mă bucur și salut faptul că vrem să facem ceva cu problema teritorialității, fiindcă aceasta este o barieră majoră. Nu o să repet ce s-a spus deja, dar o să fac doar referire la acele IMM-uri care au suferit cel mai mult uh, din cauza lipsei unui cadru juridic uniform. Și IMM-urile joacă un rol foarte important în folosirea rezultatelor cercetărilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Domnul Karin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Ceciliei pentru munca sa și acest aviz foarte bine pus la punct un punct de bază și știu că am discutat foarte mult despre acest lucru săptămâna trecută la Strasburg, este că noi, ca și decidenți politici, trebuie să uh, dăm un pas înapoi și să privim această chestiune mai degrabă din perspectiva celor care vor folosi sistemul, nu neapărat din perspectiva noastră, care vrem să punem la punct uh, funcționarea sa mecanică. Și dacă vom face acest lucru, eu cred că cele trei lucruri care vor reieși ca fiind cele mai importante sau uh, pe care le vor vedea uh, utilizatorii finali vor fi consecvența procedurilor în cea, uh, când vine vorba de aplicații, ușurința utilizării și aici intră toate chestiunile legate de procese, inclusiv problema lingvistică, și apoi cheltuiala. Și dacă nu putem uh, rezolva aceste trei aspecte, restul sunt doar chestiuni periferice. Deci cred că aceasta este abordarea corectă pe care o aveți în avizul dumneavoastră, dar noi, ca decidenți politici, nu trebuie să privim acest lucru ca atare, ci uh, din perspectiva utilizatorului final. Mulțumesc! Doamna Wikström, aveți cuvântul, spune președintele. Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la redactarea acestui text pentru cuvintele voastre foarte înțelepte. Voi ține seama de tot și aștept cu plăcere să continuăm dialogul. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Frist für Änderungsanträge auch mit Blick auf die Abstimmung, die irgendwann im Industrieausschuss sein wird, 15. Februar. Termenul pentru amendamente va fi 15 februarie. Bun, Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Wallis privind dreptul european al contractelor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii ar trebui să aibă în față acum un proiect de uh, raport care azi dimineață era disponibil doar în limba engleză, dar dați-mi voie să spun că suntem doar la începutul acestui proces. O să îmi rezerv deci puțin timp ca să parcurg împreună cu dumneavoastră acest raport și să reamintesc tuturor că acest raport vine ca răspuns al unei comunicări a Comisiei care stabilește o serie de opțiuni. Deci, subliniez din nou, suntem chiar la începutul acestui proces, dar, pe de altă parte, știm cu toții, mai ales în această comisie, că este un proces continuu care uh, a început acum 10-15 ani când am vorbit prima dată despre uh, posibilitățile unui uh, proiect al uh, dreptului european al contractelor care ne-ar ajuta să eliberăm mai mult din potențialul pieței unice europene. Și o parte din acest proces a fost uh, foarte multă muncă academică care a ajuns acum la acest proiect cadru comun de, uh, al dreptului european al contractelor. Suntem la începutul unui nou proces acum uh, unde ni se prezintă opțiuni în această comunicare a Comisiei. Cred că știm cu toții, probabil din discuțiile cu sectorul IMM-urilor din propriile state, că există încă foarte multă nemulțumire în ceea ce privește rezultatul uh, but the result is that businesses programului Roma 1 și este evident că companiile se confruntă cu regim, regimuri juridice diferite în fiecare stat membru. Uh, și mai ales sectorul IMM-urilor trebuie să reușească să își găsească drumul prin toate aceste sisteme juridice și consumatorii la fel. Sigur, încercăm să facem ceva pentru consumatori prin directiva privind drepturile consumatorilor, dar încă nu știm cât de reușită va fi această directivă. Dar între timp și poate pe termen lung, potențialul pieței unice rămâne încă de exploatat în acest sector și eu cred că acesta este sectorul, dat, fi, dat fiind contextul economic actual, sectorul cel mai important. Știm totodată că nu am reușit să beneficiem la maxim de comerțul electronic, avem granițe deschise, teoretic cel puțin, și avem un mediu fără granițe în comerțul um, electronic, dar încă nu profităm la maxim de el. Și, fără îndoială, barierele dreptului contractual fac parte din uh, cauzele pentru acest lucru. Dați-mi voie să spun totodată că oricare ar fi rezultatul final al uh, acestor consultări, el trebuie să fie uh, în um, conformitate cu ceea ce se întâmplă cu directiva privind drepturile consumatorului. Asta este un lucru clar. Comisia ne-a întrebat care considerăm noi că este cea mai bună opțiune pornind de la a nu face nimic până la un cod civil european. Eu am uh, eliminat imediat ambele extreme și veți vedea din raport că am făcut o sugestie de a folosi o combinație de două opțiuni. Dată fiind toată munca din trecut cu privire la proiectul cadru comun de referință și toate discuțiile din această comisie și din alte foruri cu privire la o coerență a dreptului contractual european și a dreptului consumatorilor, mi se pare că ar trebui să adoptăm un set de instrumente care să fie folosit ca document de bază pentru orice alte proiecte legislative în toate instituțiile și statele membre. Mi se pare că este o sursă primară pentru o legislație mai bună despre care am vorbit tot timpul. Deci acest lucru ar trebui să existe, dar el ar trebui să existe în combinație cu un instrument opțional. Sigur că voi intra în detaliu, dar acestea sunt cele două elemente pe care eu consider că trebuie să le folosim pentru rezultate optime. Și spun asta pentru că o parte din temerile exprimate vis-a-vis -vis de un instrument opțional se referă la faptul că, dacă există un asemenea instrument, el va fi nou, va trebui testat în instanțe și asta va dura foarte mult, va exista nesiguranță juridică și tot felul de probleme. Eu aș spune că dacă folosești un instrument opțional, bazându-te pe acest set de instrumente, atunci trebuie să ținem seama de faptul că acest set de instrumente este deja folosit de uh, sistemele de drept din toate statele membre și el va ajuta la uh, explicarea funcționării instrumentului opțional și va oferi acea siguranță care criticii spun că de fapt va lipsi fără uh, setul de instrumente. Deci cred că dacă le folosim împreună, soluționăm o parte din probleme. The scope of the... Cât privește sfera de cuprindere a acestui instrument, e bine, ascultând uh, diversele comentarii, mi se pare că vizăm uh, mai degrabă contractele dintre întreprinderi uh, și consumatori sau dintre întreprinderi, dar uh, în acest domeniu vizăm doar o arie limitată și ne axăm mai ales pe IMM-uri. Acest lucru trebuie să reiasă clar și oamenii trebuie să se liniștească. Nu vom vorbi de contractele foarte complexe, contractele mari. Comisia trebuie să găsească o metodă de a trasa anumite limite foarte clare. După părerea mea, vorbim despre uh, micile contracte între întreprinderi sau contractele între întreprinderi și uh, consumatori. Pentru ca totul să aibă succes, uh, nivelul protecției consumatorilor uh, trebuie să fie foarte uh, ridicat. Și spun asta încă o dată, nivelul protecției consumatorilor trebuie să fie foarte ridicat. Nu pot exista dubii aici. Altfel, uh, instrumentul nu va fi folosit așa cum trebuie și uh, există temeri uh, îndreptățite că va exista un efect negativ prin natura a ceea ce se propune, trebuie să fim capabili să înlocuim uh, prevederile obligatorii din dreptul național. Dacă se întâmplă așa, atunci nivelul protecției consumatorilor trebuie să fie foarte ridicat și acest lucru nu poate fi negociat. Pentru mine acest lucru face parte din procesul de a asigura faptul că acest instrument este atractiv uh, pentru uzul tuturor. Există o dezbatere care trebuie avută în legătură cu uh, necesitatea de a avea un instrument opțional care se folosească doar în uh, situații transfrontaliere sau dacă nu cumva uh, s-ar putea aplica acest instrument în același timp și situațiilor uh, de la nivel intern. Acele IMM-uri cu care eu am discutat au uh, spus că le-ar plăcea să existe pe acest instrument pentru ambele situații, pentru că um, atunci ar trebui folosit doar un set de reguli și condiții s-ar simplifica uh, lucrurile și s-ar economisi bani. Însă cred că realitatea e următoarea. Dacă uh, acest instrument ar fi disponibil pentru situațiile interne, așa cum s-a întâmplat în trecut cu multe instrumente în cadrul acestei uh, comisii, Până la urmă, totul rămâne la latitudinea statului membru vizat, dacă dorește sau nu să folosească acest instrument pentru situația internă. Clar, preferința mea este una evidentă. Mi-am exprimat această preferință în cadrul acestei uh, comisii, însă până la urmă statele membre trebuie să decidă. Cred că ar trebui să mai avem o dezbatere pentru că unii sugerează ca în primă instanță să limităm totul la comerțul electronic sau uh, la contractele la uh, distanță. Această dezbatere e una pe care clar putem să o organizăm. Eu uh, cred că ar trebui să fim uh, curajoși și până la urmă haideți să ne gândim la asta ca la o opțiune. Setul de instrumente din spatele inițiativei ar trebui să fie unul vast, însă n-ar trebui să fie uh, atât uh, de vast precum DCFR. Ar trebui să se axeze așadar pe aspectele cheie ale uh, dreptului contractual. Din discuțiile avute cu IMM-urile în propria regiune, e clar că există intenția ca orice instrument să treacă dincolo de contractele de vânzare de bunuri. Multe IMM-uri se uh, implică în furnizarea de bunuri și servicii, așadar pentru ele este important uh, ca ambele opțiuni să fie acoperite. În această comisie, în trecut, am discutat și despre disponibilitatea dreptului consumatorului sau contractelor pentru asigurări pentru anumite uh, instrumente opționale. Cred că în discuțiile noastre ar trebui să continuăm uh, să ne axăm pe sectorul uh, asigurărilor, uh, mai ales în ceea ce privește asigurările auto. Pentru contractele financiare mari lucrurile stau altfel, dar există anumite zone, vedeți, unde putem să acționăm. Sunt anumite sectoare care și-au manifestat interesul pentru un instrument opțional, de exemplu um, în domeniul drepturilor digitale, iar în ceea ce privește dreptul uh, comun, uh, există preferințe pentru uh, deținerea de drepturi. Și avocații îmi spun că aceasta ar fi o idee excelentă. aș dori ca această comisie să se axeze pe următorul aspect. În discuțiile pe care le-am avut cu organizațiile avocaților, mai ales din țara mea, Uh, mi-am dat seama că există um, o preocupare că orice instrument folosit uh, opțional ar putea să interfereze cu uh, tipul de contracte gen achiziții publice la nivel înalt. Evident, aceste contracte sunt extrem de complexe. Eu nu cred că Comisia își imagina că ar putea intra într-un astfel de domeniu. Deci, cred că ar trebui să existe o definiție clară uh, a exact uh, ceea ce uh, vizăm. Pentru că există îngrijorări reale în legătură cu uh, această uh, situație și cu uh, modul în care s-ar putea folosi acest uh, uh instrument. Aș dori să subliniez încă o dată ceea ce mi-a fost transmis de către IMM-uri și anume faptul că aceștia îți își doresc ceva simplu care poate fi uh, folosit de-a gata. Din perspectiva lor, asta înseamnă că nu vorbim doar despre uh, un organism juridic, ci despre anumiți termeni și uh, condiții. Organizațiile consumatorilor sunt extrem de agitate în legătură cu un astfel de instrument uh, opțional și, în mod interesant, spun același lucru, adică că și-ar dori la fel termeni și condiții uh, comerciale uh, standard. Prin urmare, fac apel uh, din nou la această comisie, spunând că exact de asta avem nevoie. S-ar putea ca acești termeni standard și condiții standard care uh, acționează uh, pe acest instrument ar trebui folosite în forme diferite de uh, diverse organizații ale mediului de afaceri, de diverse. uh, Uh, agenți din acest domeniu. Avem nevoie de un sistem diferit în care acești termeni și condiții standard uh, să uh, primească un atașament care să spună că aceste condiții sunt sigure, că ele funcționează pe baza instrumentului opțional european, că oferă un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și că te că introduc atât uh, consumatorii cât și MM-urile într-un sistem în care pot să încheie contracte în condiții uh, sigure, uh, în termeni pe care ambele părți îi înțeleg. Aici ar putea să aducă o valoare adăugată Europa. Folosind acest instrument opțional, nu doar că îndepărtăm barierele juridice, dar îndepărtăm și barierele lingvistice, care adesea fac uh, dificil uh, comerțul transfrontalier. Deci totul trebuie să fie simplu și trebuie să ne gândim la această problemă a termenilor și condițiilor standard uh, de comerț. Acest lucru este valabil uh, din partea IMM-urilor și din partea consumatorilor, pentru că uh, ei ne-au transmis de asemenea ce consideră ei că ar fi uh, util și ar prefera ca uh, aceste preocupări să își primească un răspuns. Cât privește organizațiile consumatorilor, nu are niciun sens să avem uh, termeni uh, și condiții standard de comerț fără acest instrument opțional, pentru că fără instrumentul opțional din spatele acestor termeni și condiții, atunci uh, ne-am aflat într-o situație mai dificilă decât acum. Dacă ar exista o problemă cu contractul, dacă lucrurile n-ar merge așa cum trebuie, tot ne-am confrunta noi și cei care uh, doresc să soluționeze uh, litigiile cu diverse uh, regimuri juridice. Prin urmare, folosind termeni standard și condiții standard pentru comerț, atunci ar trebui să ne axăm, să ne bazăm pe acest instrument opțional. Și doar atunci se vor primi beneficiile totale ale rezolvării de litigii la nivel european. Trebuie să acționăm așadar pe aceeași uh, bază. Consumatorii ne spun că exact uh, aici uh, ar dori să ne vadă că ne investim eforturile. Și au absolută dreptate avem o situație din care câștigă toată lumea doar dacă ne bazăm pe acest instrument opțional. Cred de asemenea că ambele părți ale unui contract ar beneficia ar avea de, de câștigat dacă am lega acest instrument opțional de o procedură a unui ordin de plată uh, european și de o procedură uh, de reclamații uh, europeană. Sunt niște instrumente pe care le-am construit anterior, încercând să uh, facilităm uh, uh, recursul la nivel transfrontalier. Prin urmare, doream să creăm ceva ce ar funcționa în practică și care ar fi atractiv la nivel european. Chiar aș dori să mă refer și la îngrijorările pe care organizațiile consumatorilor și le-au exprimat. Se pare că există o temere reală că consumatorii s-ar confrunta cu o situație în care acceptă lucrurile așa cum sunt sau pur și simplu renunță. Uh, Practic, s-ar face o propunere de către comerciant uh, uh, pe baza uh, motivației că acționează pornind de la un instrument opțional european și astfel neoferind consumatorului vreo opțiune. În acest moment, oferta nici măcar nu este înaintată de către aceste IMM-uri, pentru că ele se tem să intre pe piața internă europeană dacă le permitem să folosească instrumentul opțional, practic le extindem oferta uh, și extindem alegerile pe care trebuie să le facă consumatorii, alegeri cu care încă nu se confruntă. Dacă nimerim și nivelul adecvat de protecție a consumatorilor, această temere ar trebui să dispară. În mod clar, dacă instrumentul opțional acționează la nivel național, atunci um, ar trebui să existe posibilitatea de a alege, dar nu la nivel transfrontalier. Prin urmare, cred că n-ar trebui să privim lucrurile um, ca fiind o uh, situație în care ei ce este sau uh, pleci, ci pur și simplu să ne gândim că avem uh, niște opțiuni pe care le punem în fața consumatorilor, ca ei să poată face niște alegeri mai bune. Există foarte multă agitație, cum spuneam, în acest moment uh, și multe lucruri încă mai trebuie clarificate. Și subliniez din nou uh, faptul că ne aflăm la începutul unui drum care deja a fost foarte, foarte bine pregătit înainte. Trebuie să avem uh, un studiu de impact total uh, pentru a vedea care sunt opțiunile plauzibile din partea Comisiei. Și cred că cu toții uh, ne dorim ca membrii care reprezintă diverse tradiții juridice naționale uh, să vedem care ar fi impactul acestui uh, instrument asupra sistemelor noastre juridice. Trebuie să fim noi înșine liniștiți pentru a-i liniști pe alții. Prin urmare, o evaluare de impact ar trebui să fie foarte uh, detaliată și atentă la toate efectele asupra consumatorilor trebuie să vedem dacă le vom putea oferi cea mai bună protecție folosind această propunere. Însă, în același timp, oare vom putea, făcând asta, să eliberăm potențialul total al pieței interne europene? Mie mi se pare ciudat uh, să am impresia că uh, mă bucur de uh, sprijin, sprijinul Federației Micilor Întreprinzători din Regatul Unit, pentru că ei sunt primii uh, care spun că nu sunt o organizație pro-europeană. Sunt foarte sceptici uh, vis-a-vis -vis de uh, ceea ce apare în legislația europeană. În această situație însă sunt încântați și ar fi încântați dacă am face lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule președinte. Herzlichen Dank, herr Kollege Bellinger bitte. Mulțumesc, domnul Bellinger are cuvântul. Mulțumesc! Nu îi uh, uh, voi mulțumi uh, Danei uh, Wallace în mod formal, ci îi uh, voi mulțumi chiar sincer, pentru că ne-a uh, oferit o contribuție expertă uh, la, uh, în ceea ce privește o problemă extrem de uh, complicată și sper că colegii au luat notă de acest uh, lucru. Este un aspect extrem de important care vizează un singur spațiu juridic în Europa. E un element absolut esențial. Nu vorbim doar despre aspecte tehnice, nu vorbim doar despre chestiuni care vizează tranzacțiile comerciale, ci vorbim până la urmă de chiar inima legislației uh, europene. În uh, situația în care ne aflăm uh, astăzi, acest lucru trebuie reținut. Există foarte multe diferențe între sistemele juridice din Uniunea Europeană și e o sarcină dificilă să încerci să le armonizezi. Însă dacă nu țintim sus, până la urmă nu ajungem nicăieri. Am avut, uh, uh, am primit o prezentare vizionară a uh, Dianei Wallis, așadar. În ceea ce privește piața internă, e clar că trebuie foarte repede să stabilim niște condiții care vor schimba modul în care se petrec tranzacțiile comerciale. Dacă există o fragmentare a instituțiilor și a piețelor, dacă există fragmentare în domeniul dreptului contractual, practic se subminează această mare viziune și asta va avea un impact uh, asupra celor care se află în pozițiile cele mai defavorizate, adică cetățenii și IMM-urile. IMM-urile mai au uh, mult până când se poate concura uh, pe un teren de acțiune echitabil. De aceea e atât de importantă această lege. Trebuie să ne amintim însă și faptul că consumatorii și IMM-urile sunt cei mai puțin protejați din acest spectru aceste interese ale lor trebuie să le reținem. Acesta ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Am primit scrisori din partea consumatorilor care spun că nu înțeleg în totalitate ceea ce încearcă comisia să facă și că uh, comisia se mișcă prea repede. Însă cred că nu există acest risc ca noi să ne mișcăm vreodată prea repede. Prin urmare, aici se înșală consumatorii. Însă, uh, dacă au anumite îngrijorări, aceste uh, îngrijorări trebuie luate în considerare. Și Diana Wallis a zis foarte bine că trebuie să avem un nivel adecvat de protecție pentru consumator. Dacă nu ne axăm pe protecția consumatorilor în acest demers, atunci mai bine să-l abandonăm înainte să-l lansăm. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră majoră. Mai mult, trebuie să reținem și faptul că avem o directivă care vizează protecția uh, consumatorilor, uh, care funcționează în paralel cu această uh, lege pentru dreptul contractual. Trebuie, acest, trebuie să spunem acest lucru consumatorilor și membrii Parlamentului European sunt întotdeauna îngrijorați când vine vorba de nivelul de protecție al consumatorilor, pentru că aceștia sunt vulnerabili și sunt expuși la fragmentarea pieței sunt expuși la um, fragmentarea uh, procedurilor de uh, recurs uh, legal, pentru că nu există un sistem structurat de recurs la nivel european care să le fie disponibil Uh, consumatorilor, ori asta îi plasează într-o situație vulnerabilă. Uneori, uh, consumatorii nu reușesc să obțină informații în legătură cu uh, produsele pe care au încercat să le cumpere din alte părți ale Europei. Deci, trebuie să recunoaște faptul că consumatorii sunt vulnerabili. Dana Wallis s-a exprimat foarte clar în apărarea interesului consumatorilor și e clar că trebuie să plecăm pe această direcție în această discuție. Acum un al doilea punct. Nu putem uh, decide asupra unei, uh, doar asupra unei soluții care vizează um, acest instrument um, opțional, pentru că pe lângă el mai avem nevoie de acest set de instrumente, avem nevoie de această combinație, de aceste puncte de uh, referință și de un sistem cuprinzător care să acopere diversele um, puncte exprimate aici. În trecut, uh, adesea am avut uh, poate o abordare prea uh, academică. Și uneori instrumentul opțional Uh, poate a fost descris ca fiind un uh, panaceu uh, universal, un mijloc prin care am putea să construim un cod civil comun în Europa. Însă poate că lucrurile nu ar funcționa dacă s-ar întâmpla așa. Termenul cod nici măcar nu este realist atunci când vorbim despre o situație dinamică de elaborare de legi. Sigur că avem nevoie de niște termeni de referință și instrumente, dar nu putem opera Uh, după niște coduri, pentru că nu putem impune acest nivel de disciplină în acest moment, în acest, uh, în acest domeniu. Sunt, uh, am un background academic și prietenii mei din universități sunt foarte bucuroși când încep să vorbesc în termenii ăștia, dar nu pentru asta suntem noi aici. Noi vorbim despre un instrument, un instrument opțional. Nu vrem un cod pentru că nu e realist. Vrem niște aranjamente paralele care vor aduce beneficii consumatorilor și vor elimina vulnerabilitățile la care aceștia sunt uh, expuși din cauza fragmentării legii contractelor și fragmentării pieței și lipsei de acces la uh, resort legal. Deci avem nevoie de un nivel înalt de protecție pentru consumatori și ar trebui de asemenea să ne concentrăm asupra directivei și să nu uităm că avem și deja un achi aici. Am realizat anumite lucruri în ce privește protecția consumatorului. Dar poate consumatorii nu percep cât de mult am reușit să facem pentru a le proteja interesele. Deci să, haideți să comunicăm mai bine cu ei și să le spunem ce drepturi au. Asta e ideea pe care vreau să o exprim. Apoi, S-au ridicat unele obiecții în legătură cu ceea ce încercăm să facem aici. Uh, Convenția internațională privind vânzarea bunurilor este un, un alt corp legislativ, un alt, un alt act legislativ care e relevant aici, dar practic se aplică în primul rând la contractele business to business. Așadar, există o școală de gândire care ar sugera că de fapt încercăm să implementăm uh, Uh, să creăm și să implementăm un sistem paralel pentru contractele de uh, consum, deci să acoperim și cealaltă a monedei. Încerc să fiu cât mai clar în ceea ce spun aici. Uh, poate considerați că lucrurile așa stau sau nu, depinde foarte mult de abordarea și poziția pe care o aveți, dar eu cred că raportorul poate lucra asupra acestei chestiuni și mai putem discuta asupra ei cum spuneam, există o îngrijorare majoră și o preocupare majoră cauzată de fragmentarea legislației și fragmentarea prevederilor. Și Diana Wallis a spus acest lucru foarte clar în paragrafele 11-13, unde se vorbește despre uh, mijloace alternative de rezolvare a disputelor. Asta este una dintre modalitățile prin care putem simplifica accesul la justiție. Este un remediu cu costuri reduse și ar trebui să fie disponibil uh, mai mult. Deci putem dezvolta acest uh, fragment pentru că ar putea fi uh, benefic pentru consumatori atunci când au probleme cu o tranzacție și au nevoie de despăgubiri. Diana folosește foarte des uh, cuvântul uh, simplu. Simplu, cuprinzător, nevoia de simplitate, de uh, claritate. Asta e cheia și asta cred că încercăm să facem și este practic opusul uh, termenului uh, clasic care se folosește cod. Deci ar trebui să evoluăm spre, de la cod spre uh, trusa cu scule, ca să spunem așa, setul de instrumente. Uh, pe care să le facem disponibile. Acum, uitându-mă la punctul 14, procedura privind uh, reclamație sau procedura privind uh, plățile europene. Sunt, de fapt, e vorba de două aranjamente, două instrumente, dacă vreți, pe care Uniunea Europeană le-a introdus, dar care nu au fost folosite uh, foarte mult au un impact destul de periferic asupra societății europene, nu sunt folosite pe scară largă. Deși introducerea lor a fost făcută tocmai în ideea de a simplifica viața cetățenilor și a mm urilor dar această inițiativă n-a fost prea eficientă. Poate un lucru la care ar trebui să ne gândim, pentru că încercăm să creăm un nou sistem Încercăm să creăm un nou sistem care să fie eficient. Uh, voi încheia pentru că deja cred că am intrat în prea multe detalii și nu cred că este momentul potrivit uh, să fac așa ceva. Dar, pentru a încheia, și cred că este că există o problemă care uh, afectează întreaga discuție în mod negativ și anume faptul că acest concept al instrumentului uh, opțional nu a fost suficient de bine promovat. Oamenii nu știu ce este acest instrument uh, uh, opțional, ce e el, e o structură, ca structură, ca instrument. Și evident, există lipsa unei clarități într-o propunere duce la anumite suspiciuni. Deci când nu există claritate. Așadar, haideți să ne hotărâm să fim hotărâți, angajați și să uh, explicăm foarte clar și să descriem foarte clar ce este acest instrument opțional. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg. Acum aș vrea să-i uh, urez bun venit Ane Palacio, care este unul dintre predecesorii mei și care este astăzi și ascultă discuțiile noastre. Acum raportorul din umbră din grupul meu politic e uh, următorul la cuvânt. trebuie să vă spun foarte pe scurt că împărtășesc uh, concluziile și analizele doamnei Wallace și am doar câteva mici comentarii. Diana a vorbit de cei 15 ani de discuții, dar eu zic că din 89, de fapt, discutăm lucrurile astea. Atunci s-a produs prima discuție în Parlament în legătură cu evoluția spre o legislație contractuală europeană mai unificată. Și cred că e interesant să ascultăm de la actorii implicați uh, cei mai mulți avocați, și cred că Diana a vorbit aici despre consumatori și IMM-uri și a spus corect că pentru ei uh, sunt niște prevederi relevante. Cei mai mulți avocați spun că situația actuală este complet nepotrivită, în sensul că există 27 de sisteme legale paralele în Europa și uh, complexitatea în ce privește legislația aplicabilă, jurisdicție și așa mai departe, face că atunci când, sunt dispute, când există dispute la nivel mic, și un judecător german poate să aibă mii de cazuri de acest gen pe an, pur și simplu nu mai au timp să intre în toate detaliile și să verifice ce s-a întâmplat unde și ce sistem juridic acoperă o anumită chestiune și uh, ce nu acoperă. Uh, Practic, asta înseamnă că nu mai ai jurisdicție corectă, ci pur și simplu un fel de loterie. Totul devine un fel de loterie și asta înseamnă că IMM-urile și consumatorii sunt pur și simplu îngroziți de ideea de a avea un contract transfrontalier tocmai din această cauză. Și asta e confirmat și de descoperirile comisiei și de orice altă analiză care s-a făcut. Aduceți-vă aminte că am avut analiza de la Camera de Comerț finlandeză și de la alte camere de comerț de asemenea, colegi care sunt uh, avocați pledanți sau au fost avocați pledanți, toată lumea, judecătorii, toți ne spun că asta e o problemă reală și concretă. Și programul uh, Stockholm și alte programe spun că n-ar trebui să lăsăm ca această situație haotică să persiste. Uh, și nu vorbim aici de cazuri mari de sute de mii de euro, că atunci se fac niște contracte foarte specifice și ai niște texte foarte clare pe care te poți baza și ai o situație juridică clară. În aceste cazuri mari vin experții și îți spun care vor fi rezultatele. Dar nu se întâmplă așa dacă e vorba, știu eu, de o mică companie de vânzări pe internet care vinde știu, un frigider de 300 de euro și sunt niște probleme, apar niște probleme cu produsul respectiv. Și atunci trebuie să te duci la un avocat uh, care nu este foarte specializat neapărat pentru o sumă de genul acesta de 300 de euro și atunci intervine ce spuneam, acea loterie. Deci noi cred că ar trebui să facem un mic pas în direcția rezolvării acestor probleme și în direcția creierii pieței unice. Și de aceea spuneam că din 1989 încă, doamna Oale se și amintește foarte bine, am tot făcut rapoarte și rapoarte și am tot cerut uh, rezolvarea acestei situații. Se poate face o listă întreagă de întrebări cu solicitare de răspuns oral pe care le-a formulat acest uh, Parlament. Din nou și din nou. E un subiect uh, controversat și cred că Poate 90% din membrii acestui Parlament cred că ar fi uh, o idee bună să realizăm această unificare și îmbunătățire. Bun, toți vrem să acționăm. Acum întrebarea care se pune este în ce direcție acționăm, încotro ne îndreptăm. Cred că nu ar trebui să refuzăm această provocare, să ne temem de ea și ar trebui să continuăm să facem pași înainte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Berlinger și cu ce a spus doamna Wallis. Uh, Asta nu poate funcționa decât dacă ai un nivel înalt de protecție a consumatorului, pentru că acum avem o situație destul de paradoxală, uh, și anume scepticism din partea afacerilor, din partea întreprinderilor și a întreprinderilor comerciale, deși eu cred că oamenii nu ar avea nimic împotriva unui astfel de instrument, pur și simplu ei nu știu despre ce e vorba, o văd ca pe un fel de cutie neagră din care nu știu ce este. Unii se tem că va fi prea puțină protecția consumatorilor, alții se tem că va fi prea multă. Deci oamenii tind să se opună acestei inițiative din cauza incertitudinii rezultatului ei. Și asta mă face să uh, spun că această atitudine este una cumva de respingere a progresului uh, și cred că ce ar trebui să facă Parlamentul este să încerce să se uite la această cutie neagră, să încercăm să vedem ce este în ea, să încercăm să aprindem puțin lumina în această cutie neagră și să le explicăm oamenilor la ce se pot aștepta din punct de vedere calitativ, care vor fi uh, principiile de bază ale acestui instrument opțional sau ce o fi el până la urmă. Și cred că noi în Parlament ar trebui să ne dăm suficient timp uh, ca să facem treaba asta cum trebuie, pentru că e un instrument juridic atât de complicat și de important încât avem nevoie să fim foarte atenți și să discutăm în mare detaliu. Și oricum ne ocupăm de asta din 1989, așa că n-ar trebui acum să ne necăm ca țiganul la mal, cum se spune, să nu ne stabilim noi înșine presiuni eh, temporale, avem cât timp eh, avem nevoie la dispoziție și în ce privește setul de instrumente, acest toolbox de care vorbea doamna Wallace, proiectul de raport eh, stabilește termenii și uh, parametrii acestor, acestei, uh, acestui set de instrumente care vor fi care va fi folosit de autoritățile naționale împreună cu directiva privind protecția consumatorilor. Nu cred că trebuie să facem în continuare noi decizii, să luăm noi decizii în legătură cu acest set de instrumente. Setul de instrumente există. Cred că ce trebuie să facem este să creăm mai multe oportunități. Înțeleg criticile care au venit din partea uh, anumitor uh, grupuri de lobby și actorii implicați în acest chestiune, însă trebuie reamintit că nimeni nu este obligat să folosească aceste instrumente. Deci opțional înseamnă opțional. Adică dacă nu vrei să folosești, nu-l folosești. Dacă vrei să folosești instrumentul opțional, care este un instrument paralel, instrument paralel cu, legea, cu legislația internațională și națională. Deci dacă vrei să folosești instrumentul, vei constata că vei avea mai multă protecție uh, pentru consumator. Așadar, toate aceste zvonuri pe care le auzi că uh, vor fi obligatorii, că vor avea un caracter obligatoriu, asta nu este adevărat. Trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Este imposibil din punct de vedere politic să-l facem un instrument obligatoriu. Punct. Va fi un instrument opțional. Și după aceea, dacă oamenii îl vor folosi și vor vedea că funcționează, va fi foarte bine. Dacă nu, nu îl vor folosi. Este doar o posibilitate pe care le-o dăm. Acum are cuvântul domnul Zviefca și după aceea Comisia. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am impresia, după ce am ascultat uh, ce a spus uh, Diana Wallace, că atunci când vorbim despre această piață interioară, noi ne uităm mereu la jumătatea goală a paharului și încercăm mereu să o umplem. Și să găsim aceste noi instrumente de care avem nevoie. În domeniul dreptului contractual în Europa, noi trebuie să oferim instrumente suplimentare, asta e sigur. De ce uh, cetățenii europeni nu sunt satisfăcuți de modul în care Uniunea Europeană funcționează? Păi pentru că nu înțeleg întotdeauna despre ce e vorba și nu sunt capabili să găsească în această junglă Uh, dispozitivele legale și instrumentele care să le convină și să le poată considera clare și comprehensibile. Sunt așadar foarte satisfăcut de ceea ce ne sugerează Diana și anume că trebuie să avem în minte în primul rând interesele consumatorilor și ale micilor, întreprinderilor mici și mijlocii, cele două grupuri care adesea intră în contact în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, IMM-urile sunt cele care angajează cei mai mulți oameni și, uh, la fel, consumatorii sunt grupul cel mai mare de oameni pe care ne-l putem uh, imagina. Evident că marile companii multinaționale nu vor fi interesate de astfel de instrumente pentru că oricum contractele lor sunt foarte bine uh, făcute, au suficienți bani să-și permită să plătească niște cabinete uh, de avocați de primă mână, deci nu interesează. În schimb, micile întreprinderi nu își permit un acces la acest tip de protecție juridică și atunci treaba noastră este să le dăm un instrument care să fie clar, ușor de utilizat, fie că e vorba de o întreprindere de o companie estoniană sau spaniolă. Deci să fie în toată Europa aceeași situație. Și de aici vine importanța pe care a menționat-o și uh, Diana, importanța de a utiliza acest instrument nu doar pentru litigiile transnaționale, ci și pentru uh, situații care apar în cadrul uh, țărilor membre, în uh, situații în care e nevoie de rezolvarea litigilor. Astfel, consumatorul, cel care profită de acest instrument, se va obișnui puțin câte puțin cu ideea că el există, că acest instrument există, că este eficace și cred că nu există nicio problemă cu acest set de instrumente, de scule, uh, nu e vorba nici de o cutie cu scule neagră, roșie sau de altă culoare, ci cred că este o cutie transparentă. Și cred că toată lumea poate vedea ce e în această cutie de instrumente și toată lumea le poate utiliza, poate utiliza instrumentele care convin cel mai bine. Și avem enorm de multe instrumente care există Întreprinderile trebuie să aibă acces la aceste instrumente, trebuie doar să facem, să punem ordine în ceea ce avem deja și eventual să mai adăugăm unele opțiuni. De altfel, din câte înțeleg, o să avem uh, unele probleme cu soluționarea litigiilor. Deci, principala întrebare este cum să rezolvi litigiile. Uh, tocmai ce am început uh, să lucrăm asupra reglementării Bruxelles 1 și cred că uh, e o bună ocazie să ne aplicăm asupra acestui subiect, pentru că dacă asta începe, dacă această reglementare începe să prindă contur, vom avea și o imagine de ansamblu mai clară. Și cred că toți vor profita de pe urma acestui lucru, așa cum a spus Dana Wallace și reprezentanții MM-urilor din Marea Britanie. E benefic și pentru ei, fără îndoială. Și uh, Asta arată foarte bine că Uniunea Europeană este benefică pentru cetățenii săi, că ea oferă mijloace mai bune de funcționare, uh, adică uh, mai sigure și mai eficace. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul uh, Schraud. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să felicit din partea Comisiei pe doamna Wallis pentru un proiect de raport impresionant și cu siguranță, opinia Parlamentului European este extrem de importantă pentru Comisie. Vreau să mă refer la unul dintre punctele majore care au apărut în toate intervențiile tuturor membrilor, și anume problema nivelului înalt de protecție a consumatorului. Într-adevăr, trebuie să acționăm pe două niveluri și aceste două niveluri sunt protecția juridică și avantajele economice. Deci, indiferent ce instrument ar uh, rezulta, uh, trebuie să ne asigurăm că acest uh, instrument îmbunătățește situația majorității consumatorilor europeni față de achiul deja existent și față de majoritatea legislațiilor naționale din statele membre. Deci să fie foarte clar, Trebuie să ne asigurăm că există avantaje juridice clare pentru consumator din punct de vedere al protecției juridice față de cea care deja există în legislația națională sau în achiul comunitar. Și nu numai că trebuie să avem îmbunătățirea protecției juridice, avantajele juridice, trebuie să uh, existe și avantajele economice pe care le-ați menționat și am avut ocazia să vă furnizez uh, unele cifre din bazele noastre de date Nu uitați că am menționat că avem date care arată că în multe state membre anumite produse nu sunt disponibile. Nu mai vreau să mai insist acum pe exemplul Maltei sau al Ciprului, unde 98 din 100 de produse uh, nu sunt disponibile online, local. Practic, mai mult de. Sunt multe state în care 50% dintre uh, produse nu sunt disponibile. Și, de asemenea, dacă am verificat uh, că în multe cazuri era vorba de o reducere de preț de mai mult de 10%, ceea ce dovedește că unul dintre avantajele consumatorului uh, atunci când creștem posibilitatea de a alege la nivel transfrontalier va fi scăderea prețurilor. Deci trebuie să mergem spre o protecție juridică îmbunătățită și spre crearea de aceste, de acestui tip de avantaje economice despre care am vorbit. Câteva comentarii mai detaliate în legătură cu uh, intervenția doamnei Wallace. Mai întâi, nevoia unei definiții clare. Ne-a menționat exemplul achizițiilor publice. Luăm notă de acest uh, punct în al doilea rând, e vorba de aplicarea prevederilor doar la vânzările la distanță. N-am analizat încă toate contribuțiile la Cartea Verde pentru că deadline-ul, termenul limită nu a trecut, dar ce pot să vă spun din impresiile preliminare și din multele întâlniri pe care le-am avut în perioada de consultare, eu am uh, pre, impresia preliminară că industria nu vrea o restricționare a vânzărilor la distanță pentru că asta le-ar crea probleme logistice în ce privește strategiile de marketing. Și apoi, două comentarii uh, față de ce a spus domnul Berlingher. Problema unui conflict cu Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de bunuri. O astfel de problemă e ușor de, funcțion- de rezolvat dacă cineva are un instrument opțional, deci dacă are alegerea acestui instrument, va aplica articolul 6 care permite derogări tocmai de la această convenție și atunci nu va fi niciun conflict. În al doilea rând, în ce privește uh, mecanismele de rezolvare a disputelor, de rezolvare timpurie a disputelor, acesta e un lucru extrem de important pe care l-a menționat și doamna Wallis. Comisia a prevăzut cam în același timp cu uh, instrumentul legislativ prevăzut pentru al patrulea trimestru, un instrument legislativ pentru rezolvarea uh, timpurie a disputelor. Deci este o problemă de care ne ocupăm. Și un ultim uh, comentariu ceva mai tehnic ca să reacționez la ce a spus domnul Lene. Ați menționat foarte corect că mecanismul deja existent este menționat în jurisprudența Curții Europene de Justiție și a fost folosit pentru Uh, protecția drepturilor consumatorilor, dar vreau să completez și să spun că asta nu uh, privește doar legislația privind consumatorii. Comisia reformulează și uh, directiva consumatorilor și menționează într-un considerent tocmai faptul că această problemă a plăților uh, întârziate, conformitatea prevederilor uh, privind plățile întârziate este uh, o problemă de conformitate. Și într-adevăr facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele, domnul Wallis. Doriți să încheiați? Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit. Cred că toată lumea are dreptate și a spus-o și noastră. Trebuie să ne lăsăm timp ca să ne asigurăm că noi înțelegem și că apoi înțeleg și ceilalți ce conține acest set de instrumente. Dar vreau să reiterez în încheiere următoarele. După cum am spus, vineri am fost cu o serie de mici companii care s-au reunit ca să se întâlnească cu mine în regiunea mea. Se ocupa de tot felul de servicii, de la uh, tehnologia informații, la servicii medicale, la vânzări de binocluri și la vânzări de stâlpi pentru pisici. Uh, și toți au spus că au vrut să facă comerț transfrontalier, dar nu au avut încredere până acum. Uh, perspectiva prezentată de mine li s-a părut interesantă, dar vedeți în raportul meu că, într-adevăr, apare de mai multe ori cuvântul simplu și acesta este cuvântul pe care ei îl tot repetau. Vrem acest uh, proiect, dar trebuie să fie simplu și utilizabil și de aceea am tot repetat acest cuvânt. Dar dorința există și sper să putem defini acest instrument și să oferim uh, motive de liniște celor care au îngrijorări vis-a-vis -vis de el. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președintele, aveți dreptate. Trebuie să ne alocăm timp, să facem totul bine. Uh, să ne referim la toate aspectele. Vom stabili data amendamentelor pentru 3 martie, deci aveți mai bine de o lună pentru a le depune. Acum Sharon Bowles m-a rugat să vorbesc despre raportul ei privind instrumentele financiare derivate. Dacă nu se supără nimeni, o să-i dau cuvântul ei ca să poată pleca după aceea. Mulțumesc. Uh, mi-a lăsat liberă dimineața ca să pot veni la această comisie, dar am descoperit după aceea că a intervenit ceva și trebuie să merg la niște audieri pentru cei care vor face parte din noua instituție de supraveghere și trebuie să mă duc uh, acolo imediat. Sigur că asta se leagă și de unele aspecte de care ne vom ocupa în cadrul infrastructurii europene pentru piețe și reglementărilor vis-a-vis de aceasta. Mai întâi, uh, dați-mi voie să vă explic uh, aceste instrumente financiare derivate, care sunt contracte între două părți care se baze, au la bază un produs, fie un bun, fie un instrument financiar. Uh, deci poate exista un instrument derivat uh, legat de combustibil, de acțiuni, de um, o monedă străină, de exemplu la un preț fix pentru a achiziționa ceva în viitor. Ideea fiind să oferi stabilitate atât cumpărătorului în ceea ce privește costul pentru afacerea așa, cât și ideea simplă pentru bunuri, cum ar fi bunurile pentru ferme sau alți producători care să știe ce vor primi pentru produsele pe care le vând. Lucrurile se complică în domeniul serviciilor financiare, dar este vorba în general de instrumente pentru gestionarea riscurilor. Sigur că atunci când se face abuz de aceste instrumente sau când ele sunt folosite de persoane care nu le înțeleg, atunci instrumente um, proiectate pentru control pot devi, deveni riscante. Există unele instrumente financiare derivate care sunt foarte bine standardizate, dar altele trebuie personalizate, mai ales când vine vorba de durată cu privire la numărul de zile. De exemplu, dacă un petrolier e pe mare, trebuie să știm câte zile stă pe mare și ce protecție, uh, de ce protecție e nevoie pentru acea perioadă. Și aceste contracte personalizate au devenit uh, cunoscute sub denumirea de mm, uh, OTC sau instrumente financiare derivate extrabursiere prin uh, aceste contracte nu prea știm exact cine are legătură cu cine și ca, cât de uh, stabile sunt legăturile dintre instituții. Asta s-a observat mai ales în timpul crizei financiare. Cred că putem spune că îngrijorările uh, cu privire la ce ar fi dacă în timpul crizei financiare sunt mai alarmante decât realitatea uh, faptelor așa cum au fost ele. Oricum, la nivel internațional s-a stabilit că ar fi o idee bună să se monitorizeze ceea ce se întâmplă cu aceste contracte, să, ca majoritatea dintre ele să fie monitorizate la centru prin contrapartide centrale, și să existe un fel de registre de date care să poată fi accesate de supraveghetorii uh, adecvat sau de Consiliul uh, European de Risc Sistemic ca să se poată vedea dacă există o acumulare de risc sau dacă se stabilesc poziții unde să se acumuleze riscuri sau să se facă ceea ce nu trebuie. De aceea, uh, cam acesta este contextul internațional și acesta este regulamentul care va pune în practică aceste aspecte la oaltă cu alte schimbări care vor interveni Uh, pe parcurs prin uh, uh, amendamentele la directiva MIFID. Am spus deja că instrumentele financiare derivate sunt un contract. Noi, ca și Comisie Juridică, înțelegem deci că e vorba de două părți ale procesului. Sigur, una poate să nu fie în Uniunea Europeană și atunci trebuie să revenim la colaborarea internațională și să o analizăm cu atenție, mai ales în domeniul uh, chestiunilor de genul uh, registrelor de date și accesul la contrapartide centrale ca să găsim un instrument care funcționează atunci când o parte e în Uniune și cealaltă parte e în afara Uniunii Europene. Ca idee generală, Uh, dați-mi voie să clarific faptul că uh, comerțul cu instrumente financiare derivate este un lucru foarte mobil, poate ieși cu totul din Uniunea Europeană dacă nu facem lucrurile bine. Asta nu înseamnă că societățile noastre nu vor folosi aceste instrumente, ci doar că ele le vor folosi bazându-se pe facilități din alte state care nu uh, vor fi acoperite de reglementările noastre noastre, ceea ce va aduce dezavantaje competitive pentru aspecte cum ar fi costurile. Deci, deși nu vrem să uh, creăm temeri vis-a-vis -vis de ceea ce se poate întâmpla în, uh, în afara Europei, trebuie să fim realiști și să ținem seama de scena internațională. În raportul meu am încercat să ordonez puțin chestiunile de siguranță juridică uh, nu voi intra în detalii, dacă doriți informații suplimentare puteți să vă adresați mie, dar există câteva sub aspecte care țin de înțelegerea generală a acestei comisii. Și primul lucru pe care l-am făcut se referă la societățile comerciale. Ele au deja o scutire și am uh, spus că dacă această scutire este folosită corect, e un lucru care se poate verifica prin audituri. De exemplu, în trecut am avut cazul în care Porsche a făcut uh, ceva uh, tranzacții financiare și dacă ar fi făcut asta cu instrumente derivate extrabursiere, uh, Uh, nu ar fi fost cazul să li se acorde această scutire. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să uh, spunem să se verifice acest lucru prin audit. De asemenea, în amendamentul 39 am extins scutirea comercială pentru a acoperi și finanțarea uh, prin uh, capital a companiilor. E vorba de schimburi comerciale, de Uh, tranzacții de tip forward și așa mai departe. Acesta e necesar pentru gestionarea finanțelor, nu doar uh, pentru, de exemplu, cumpărarea prin uh, procese forward a oțelului, să zicem. Și auditurile sunt necesare pentru a ne asigura că ceea ce se întâmplă are de-a face cu obiectul principal de activitate al companiei și că nu este un risc financiar. Un alt uh, lucru este uh, vis-a-vis de contrapartidele centrale care trebuie să se bazeze pe gestionarea uh, proceselor de tip default. Există o dezbatere vis-a-vis de um, existența unei rezerve în cadrul băncilor centrale. De asta trebuie să se ocupe guvernele naționale și cred că așa se va întâmpla, dar există pericole. Uh, ca dacă prima dată când ai probleme te duci la Banca Centrală pentru lichidități, atunci mm, te întorci întotdeauna la contribuabil și asta nu ar fi bine. Am uh, schimbat puțin și formularea amendamentului 16, trecând de la expresia uh, de protecție la gestionarea riscurilor și gestionarea în cazuri de default, pentru că nu putem spune că ori de câte ori există cineva uh, în fața unui risc, trebuie să intre statul să îl ajute. Cu privire la societăți, mi s-a părut potrivit să oferim scutiri de uh, obligații de compensare grupurilor centrale și tranzacțiilor acestora și sunt sigur că cei care se ocupă de uh, legislația comercială vor înțelege de ce am făcut acest lucru Totodată am introdus o scutire și pentru fondurile de pensii. Este o dezbatere importantă care se va dezvolta în viitor în funcție de ce se întâmplă cu scutirile vis-a-vis -vis de uh, schimburile de curs valutar folosite de fondurile de pensii pentru fonduri alternative, în, uh, fonduri de investiții în alte state. Există și o problemă cu tipurile de asigurări colaterale pe care trebuie să le acorde uh, fondurile de pensii. De exemplu, dacă trebuie să încaseze obligațiuni și apoi contrapartidele le uh, transformă din nou în obligațiuni, uh, asta implică costuri enorme pentru fondurile de pensii și e un lucru greșit în acest moment când ne confruntăm cu provocări demografice și vrem să încurajăm oamenii să își uh, stabilească fonduri de pensii și nu să le oferim uh, costuri suplimentare. Am mai spus că dacă vorbim de companii, trebuie să avem grijă pentru că trebuie să vedem uh, dacă putem evita transformarea uh, obligațiunilor în numerar, de exemplu, uh, oferind titluri de transfer pentru anumite valori mobiliare și am introdus și un amendament mai general care merge în această direcție. Trebuie să vedem și când ar trebui să înceapă compensarea și dacă nu cumva ea ar trebui să fie retrospectivă. Evident, avem o problemă juridică aici, adică nu e neapărat un lucru bun să avem legislație care se aplică retroactiv, care costă. Și asta fără să existe o avertizare adecvată în acest sens. În amendamentele mele am introdus o trimitere la un acord internațional în materie. Poate n-am fost foarte limpede, însă e clar că Statele Unite Uh, vor fi cele care vor uh, lansa procedura de uh, compensare centrală înaintea noastră. Și trebuie să ne gândim dacă este adecvat să încercăm și noi să ne aliniem legislațiilor din alte state în manieră retroactivă. Mă gândesc că în acest moment asta ar însemna să solicităm companiile noastre să-și asume niște costuri care uh, sunt deocamdată necunoscute și uh, incerte. Prin urmare, anumite contracte ar trebui redeschise și uh, n-ar fi bine chiar dacă am avertiza companiile în acest uh, sens. Prin urmare, poate ar trebui să mai analizăm aceste uh, lucruri. În ceea ce privește aspectele retroactive care vizează registrele de tranzacționare, ei bine, aici nu putem vorbi despre retroactivitate pentru că trebuie să se cunoască întotdeauna riscurile dinainte. Am uh, încercat să vorbesc și despre nediscriminare și să subliniez uh, uh, un aspect aici. Amendamentele de la 20 la 23 vorbesc despre acest lucru. Nu cred că ar fi adecvat ca contrapartida centrală să ofere termeni diferiți diferitelor organizații care doresc compensarea doar prin prisma faptului că sunt cine sunt. Dacă ai uh, acțiuni uh, la o companie sau uh, întreprinzi alte activități sau ai aranjamente de exclusivitate, n-ar trebui să beneficiezi de asemenea proceduri. Am uh, vorbit în amendamentul 24 și despre aranjamente de monitorizare și de uh, autorizare. Ar trebui să mergem mai departe încercând să stabilim anumite uh, principii. Cred că acest principiu al exclusivității intervine și în altă parte. De exemplu, atunci când vorbim despre stabilirea unor prețuri sau despre aranjamente de indexare sau atunci când intervin aspecte legate de proprietate. Aceste aranjamente de indexare sau stabilirea a prețurilor au făcut făcut parte din anumite uh, proceduri uh, comerciale și s-au bazat pe anumite standarde. Încercăm să facem o paralelă cu standarde uh, din alte domenii, precum domeniile industriale, spunând că avem un standard eficient și că ar trebui să ne gândim la tipuri de autorizare nediscriminatorii mai degrabă decât exclusive. Putem face asta într-o manieră proporționată, astfel încât uh, să nu trebuiască să avem o autorizație uh, ex exclusivă sau exhaustivă dacă uh, nu avem nevoie să examinăm decât anumite părți reduse. Prin urmare, sugerez ca în serviciile financiare să ne gândim la un tip de licență mai redus. În amendamentul 26 am spus că toată raportarea trebuie făcută uh, conformitate cu standardele deschise ale industriei, pentru că așa am putea foarte simplu să verificăm situația și să ne aliniem uh, uh, situația de la nivel internațional. Se strâng foarte multe date în registrele de date și în alte părți și trebuie să ne asigurăm că avem niște standarde adecvate de protecție a datelor, mai ales dacă avem și situații transfrontaliere și e clar că trebuie să ne aliniem Statelor Unite aici. Dar trebuie subliniat în același timp foarte clar faptul că datele care intră în registre nu pot fi folosite în manieră comercială, într-o manieră care subminează activitățile comerciale. Și aici, practic, ne legăm din nou de aranjamentele de autorizare pe care le-am menționat. Cred că este clar faptul că vrea un tip de autorizare de licențiere limitată vorbim despre operațiuni comerciale și atunci n-ar trebui să uh, ajungem în situația în care, pentru faptul că ai introdus niște date într-un registru, cineva poate să aibă acces la ele și să le exploateze uh, gratuit, uh, astfel exploatându-ți modelul de afaceri în jurul căruia ți-ai uh, construit uh, uh, universul. E clar că trebuie să existe niște teste pentru gestionarea uh, contrapartidelor uh, centrale. Am uh, militat pentru segregarea banilor în conturi diferite pentru că trebuie să știm foarte clar cui aparțin banii și bunurile. Există foarte multe cheltuieli care se asociază cu segregarea și am încercat să abordez totul într-o manieră pragmatică lăsând anumite opțiuni. Dacă chiar îți dorești un cost sporit sau un, uh, o, o segregare pentru uh, conturi diferite, pentru uh, contrapartide centrale, acest lucru trebuie să îți fie pus la dispoziție. Dar nu e nevoie de un mandat câtă vreme contabilitatea este clară, adică cât, când se poate înțelege clar ale cui bunuri sunt unde anume. Așadar, uh, se vor putea folosi uh, uh, colaterale pentru a se reduce costurile. Trebuie să spunem clar faptul că acest tip de proceduri vor introduce niște costuri ridicate, niște costuri nu doar pentru industria financiară, care să spunem că, o poate, uh, care să spunem că le poate uh, suporta. Până la urmă, costurile vor fi cele mai mari pentru uh, industrie și pentru consumatori. Ei vor suporta până la urmă costurile. Așadar, trebuie să reținem acest element tot timpul. Am introdus amendamente și pentru a asigura un rol pentru Parlament. De exemplu, în a ancheta de ce anumite amenzi sau acțiuni recomandate de AFVMP nu sunt preluate de comisie. Asta vine ca răspuns la situația neplăcută în care ne găsim cu cazul Maroni. Faptul că nu putem acorda o discreție suficientă um, agenției AFVMP în acest sens. De exemplu, cu agențiile de rating de credit, Comisia a simțit că trebuie să existe trei uh, amenzi uh, fixe. Nu am putut avea o gamă de amenzi dintre care agenția să poată alege. Și atunci, eu spun că dacă AEVMP face o recomandare pe care Comisia nu o adoptă, eu sugerez să aibă loc o audiere în Parlament, iar uh, președintele autorității de supraveghere să explice care e poziția sa și Comisia poziția sa. Mă gândesc că asta uh, s-ar putea să ducă la uh, întreruperea ale activității pe piață și atunci va trebui să renunțăm, dar trebuie să înțelegem cum uh, se derulează aceste lucruri. La fel am făcut și m-am gândit și în cazul în care Comisia nu uh, respectă o recomandare privind uh, registrele comerciale sau așa mai departe. Uh, și unul dintre ultimele aspecte, ultimul amendament depus, se referă la un uh, site web al AFMP pentru transparență, pentru a vedea cum funcționează aceste proceduri, cine este autorizat să facă ce și cine ce dorește să rezolve. Eu sper că acest lucru să fie în, să fie în regulă, pentru că este în conformitate cu alte acțiuni ale noastre. Există și alte aspecte destul de tehnice, dar în principal am încercat să mă limitez la aspecte uh, de uh, claritate juridică, de înțeles pentru toată lumea și câteva chestiuni cheie de transfer de titluri sau proprietate intelectuală, unde din nou m-am gândit că membrii acestei comisii uh, văd legătura cu activitatea lor și, desigur, cu aspectele de drept uh, comercial. Cam aceasta ar fi introducerea mea. Aștept cu uh, plăcere să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc pentru această introducere într-un subiect foarte complicat, doamna Rickner și apoi domnul Fuding. Mulțumesc! Eu aș dori să vă mulțumesc, într-adevăr, pentru o prezentare foarte detaliată a acestui subiect. 90 de amendamente înseamnă mult. Dar, dată fiind semnificația politică și complexitatea acestui dosar, cred că este esențial să ne implicăm în acest subiect într-un detaliu cât mai mare. Va trebui să gestionăm un sistem până în 2012 care să ține seama și de comerțul electronic și de platformele de comerț electronic și de registre în care aceste contrapartide centrale să poată fi uh, înregistrate. Ați uh, explicat măsurile pe care le-ați propus, dar nu sunt foarte mulțumită cu o parte din dispozițiile proiectului de directivă, mai ales referitoare la agenția EVMP. Eu aș dori să consolidăm o parte din ideile prezentate de dumneavoastră pentru că, până la urmă, AFMP trebuie să aibă o funcție clară și solidă în reglementarea instrumentelor derivate. Adesea, tranzacțiile cu aceste instrumente sunt transnaționale și supravegherea este lăsată la latitudinea autorităților naționale caz în care apar niște goluri, trebuie să existe un sistem potrivit căruia dacă se emit licențe în uh, anumite state membre, acestea sunt supravegheate și reglementate în mod adecvat. Acest uh, lucru este evident un uh, foarte cuprinzător și avizul este foarte cuprinzător, dar aș mai avea două întrebări. Uh, Aș dori să știu dacă aceste contrapartide centrale trebuie să fie private și dacă da, ce înseamnă asta vis-a-vis de risc și limitarea riscului și vis-a-vis de potențialele conflicte de interes. De asemenea, aș dori să știu dacă ele se constituie pe baza unor diverse clase de investiții și care sunt implicațiile pentru contribuabili care au avut foarte mult de suferit în ultima perioadă din cauza instituțiilor financiare. Deci nu vreau ca ei să se trezească cu o, încă o povară. Totodată vreau să știu care este situația cu includerea aspectelor nefinanciare și implicarea arbitrajului. Deci uh, v-aș fi recunoscătoare dacă aș putea, ați putea detalia puțin aceste aspecte, dar avizul este unul foarte cuprinzător și vă mulțumesc pentru el. Mulțumesc. Domnul Bod. De spus în calitate de shadow. Ah, consider că cele mai importante beneficii nete a rezultat din uh, adoptarea unor măsuri care să impună utilizarea compensării prin contrapartide centrale pentru instrumentele financiare, pentru instrumentele derivate extrabursiere care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate predefinite, să stabilească ținte precise pentru standardizarea juridică a tranzacțiilor, să stabilească ținte precise pentru compensarea bilaterală a tranzacțiilor cu instrumente derivate extrabursiere, să impună participanților la operațiunile de pe piață să comunice informațiile referitoare la portofoliile de instrumente derivate extrabursiere care să fie colectate într-un registru central de tranzacții sau, dacă acest lucru nu este posibil, transmise direct entităților de reglementare și, în fine, să impună publicarea de informații agregate cu privire la pozițiile nete deținute. În ceea ce privește contrapartidele nefinanciare, cele corporatiste, nu cred că trebuie să intre în principiu sub incidența prevederilor prezentului regulament, cu excepția cazului în care pozițiile lor pe instrumente derivate extrabursiere ating un prag considerat de importanță sistemică. Aceasta deoarece se presupune că, în general, operațiunile lor cu instrumente derivate au legătură directă mai mult cu activitățile de comerciale, cu hedging-ul, decât cu speculațiile. Aceasta înseamnă că obligația de compensare rămâne a se aplica doar contractelor extrabursiere ale contrapartidelor nefinanciare care sunt deosebit de active pe piața, pe piața instrumentelor financiare derivate. În fine, contrapartidele financiare și contrapartidele nefinanciare care depășesc pragul de compensare trebuie să transmită unui registru central de tranzacții înregistrat datele oricărui contract pe instrumente derivate în care s-au implicat și orice modificare adusă acestuia, inclusiv reînnoirea și rezilierea. Propunerea Comisiei cred că este corect redactată din punct de vedere al fondului și nu am simțit nevoia de a face modificări, însă anumite clarificări din punct de vedere, al, din punct de vedere juridic cred că sunt necesare, acestea făcând obiectul unor amendamente. Singura problemă pe fond este legată de, pe care o văd este legată de compensarea partidelor financiare cu cele nefinanciare, atunci când acestea din urmă, așa cum spuneam, depășesc pragul legal, părerea mea este că ar trebui compensate reciproc, lucru care trebuie să fie neechivoc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bolz, și după aceea stabilim termenul pentru amendamente. Mulțumesc. Vreau doar să răspund la întrebare Cred că pentru a întări poziția AFMP trebuie să uh, facem uz de instrumentele pe care le avem ținând seama de uh, cazul Maroni, pe care, care mie mi se pare destul de frustrant. Deși cred că trebuie stabilite foarte multe regulamente vis-a-vis -vis de piețe, uh, bazate pe uh, resursele autorităților naționale de supraveghere. Cu toate acestea însă, cred că vrem uneori ca EVMP să facă mai mult decât uh, îi se permite și atunci ne aflăm oarecum într-un cerc vicios. Poate la un moment dat în viitor va trebui să spunem că nu putem funcționa așa și să solicităm un regulament mai specific, ținând seama de natura particulară a industriei financiare. Poate e prea devreme acum, trebuie să vedem cum se desfășoară lucrurile în practică, dar e un lucru la care o să mă gândesc în viitor. Contrapartidele centrale, da, ele vor fi private, dar nu vrem să creăm o structură care să se reflecte asupra contribuabililor și asta vom face dacă uh, această structură va fi condusă de stat. De aceea sunt atentă la legăturile cu Banca Centrală. Dacă nu există un, uh, o gestionare corectă a riscului și măsuri uh, corecte de siguranță. Uh, Trebuie să gestionăm confl- eventualele conflicte prin uh, drepturile de proprietate și asta se poate face analizând structurile de gestionare, la fel cum s-a făcut, de exemplu, pentru agențiile de rating de credit și dacă se compensează sau nu o anumită uh, clasă de active, este vorba de un tip destul de complex de proceduri care vor trebui asumate. AEVMP va trebui să stabilească ce clase de active trebuie compensate și după aceea trebuie să vedem dacă există o contrapartidă centrală care are uh, proceduri de management al riscului uh, poate ne vom găsi chiar în situația în care există clase de active și contrapartida centrală nu vrea să le compenseze pentru că îi se pare că e prea riscant. Și atunci va trebui să revenim și să spunem de ce este prea riscant. Și poate vom analiza uh, și să vedem dacă solicităm uh, o compensare pentru ceva care nu ar trebui compensat. Uh, Așa se întâmplă când trecem de la proceduri personalizate la proceduri standardizate, pentru că uneori standardizarea nu funcționează și de aceea e un lucru care e în curs de desfășurare. Și voi prezenta amendamente și Comisie Econ pentru a acoperi și acest aspect. Trebuie să existe un cadru în care să înțelegem ce se întâmplă. Cam uh, Asta am făcut eu în amendamentele pe care le-am depus deja. Vis-a-vis -vis de instrumentele nefinanciare și evitarea arbitrajelor, încercăm să ne asigurăm că avem un cadru prin care să se evite acest lucru. Există praguri care se pot folosi și, după cum a spus domnul Bodu, trebuie să ținem seama de ele și dacă există societăți care sunt scutite, dar au o dimensiune sistemică, trebuie să luăm acest lucru în considerare. Există corporații mult mai mari decât instituțiile financiare. Companiile petroliere, de exemplu, sunt adesea date ca exemplu și atunci poate trebuie să analizăm aceste praguri. Vis-a-vis -vis de praguri, am mai introdus un amendament de clarificare, fiindcă uh, dacă uh, scutirea pe baza pragului trebuie să țină seama de valoarea contractului. Nu cred că dacă valoarea contractului se schimbă, atunci uh, să treci ba deasupra pragului, ba sub prag și noi să trebuiască să evaluăm uh, într-una. Trebuie să uh, pornim de la punctul de plecare, uh, la inițierea contractului, prima variantă a contractului. Și nu vrem uh, ca uh, companiile să fie ba deasupra, ba sub prag în funcție de fluctuațiile pieței, dacă valoarea lor este foarte apropiată de acest prag. Uh, nu am uh, reușit să acopăr toate aspectele. Cred că e nevoie de sute de amendamente pentru a uh, avea o abordare cuprinzătoare, deci am încercat să mă limitez la aspectele de drept comercial, proprietate intelectuală, garanții și așa mai departe, unde mi se pare că uh, această comisie își poate aduce expertiza și uh, are opinii care au o oarecare importanță. Realist vorbind, poate putem uh, lăsa restul uh, dezbaterilor Comisiei Econ, fiindcă ține mai mult de mandatul lor. Uh, Oricum putem încerca să facem ceva aici. Haideți însă să facem uh, cele mai multe în domeniul în care noi aici, în Comisia Jurii, avem uh, expertiză. Vielen Dank. Dann bleibt die Frist für Änderungsanträge 4. Februar. Mulțumesc. Acum avem nevoie de uh, termenul pentru amendamente 4 februarie și acum revenim la punctul 4 de pe ordinea de zi. Uh, politica în materie de audit. Raportorul are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dumneavoastră l-ați uh, salutat uh, pe fostul nostru președinte de comisie, domnul Palatu. Permiteți-mi să uh, îmi exprim și eu uh, mulțumirea pentru prezența sa aici, pentru că a fost uh, o persoană care a ajutat uh, mult Comisia în activitatea sa. Astăzi, în această comisie, s-au discutat chestiuni precum brevetele, un alt subiect important, dar dați-mi voie să revin la ordinea de zi. Foarte mult efort a fost investit de comisie pentru a se axa pe instrumentele care fac parte din cartea noastră verde. Ele presupun o revizuire majoră a instrumentelor uh, politice din uh, Europa. Și intenția este să se organizeze o dezbatere foarte vastă, de înalt nivel, care va începe pe 10 februarie. Toate aceste instrumente vor fi extrem de valoroase ca parte a unui uh, cadru care va ajuta uh, membrii Parlamentului să se asigure de faptul că uh, vor putea lua parte la aceste uh, discuții de pe picior de egalitate cu celelalte instituții. Adică că se vor putea rezolva și prin intermediul nostru parte dintre problemele care au apărut în urma crizei economice și că de pe urma acestor activități vom evita crizele pe viitor. Acest lucru este foarte important, așa cum uh, domnul Barnier l-a subliniat uh, și dânsul. E esențial să acționăm uh, pentru evitarea monopolurilor uh, care au existat în trecut în Europa, pentru că uh, monopolurile și oligopolurile sunt întotdeauna um, extrem de dăunătoare pentru funcționarea adecvată a uh, pieței noastre. Așadar, mai mult ca niciodată, acum și aici, trebuie să ne asigurăm că putem lua măsuri pentru a eradica uh, aceste tipuri de structuri, pentru că am văzut exact unde putem ajunge dacă piața este dominată de operatori uh, majori uh, care au uh, interesul de a păstra status quo-ul pornind de la o anumită ideologie. Așadar, tot spectrul politic al Parlamentului trebuie unit pentru a putea să ne asigurăm că putem uh, scăpa de această atitudine a păstrării status uh, quo-ului. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că vom lua măsuri pentru ca o astfel de criză să nu se uh, repete și e clar momentul ca noi să luăm atitudine. Trebuie să facem tot posibil pentru a lupta împotriva acestor monopoluri și oligopoluri. Asta am uh, inclus în raport și deocamdată atât doream să vă spun. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Intervenția acum din partea uh, colegilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte! Aș dori să adaug câteva puncte auditorii ar trebui să fie independenți și sunt câteva aspecte care sunt uh, relevante în acest context auditurile uh, finale ar trebui uh, întreprinse de auditori care sunt înregistrați așa cum trebuie în sectorul financiar al Uniunii Europene. Ar trebui să facem ceva și cu situația monopolurilor uh, în domeniul industriei de audit. E un uh, aspect care ar trebui să ne, opru- uh, să ne preocupe în contextul acestui uh, raport. Uh, prin urmare, solicităm uh, Comisiei ca în măsurile propuse să se axeze pe acest lucru, pentru că dacă dorim să extindem uh, oferta pe piață și dacă dorim să ne asigurăm că uh, firmele sunt mereu auditate de aceeași auditor, trebuie să introducem un sistem de rotație și când nu avem suficient, suficient, suficient auditori sau un monopol, să luăm măsuri. Un alt aspect important este că va trebui să ne gândim la întreaba, uh, întreaga problemă a uh, auditului. în sisteme uh, duale sau uh, uh, monolitice. Sunt uh, pentru sistemele duale, însă mai trebuie să analizăm lucrurile pentru a ne asigura că avem o auditare adecvată. Uh, Adesea s-ar putea să existe anumite interese la mijloc pentru păstrarea pe termen lung a companiei, ceea ce ar putea însemna că uh, răspunderea auditorilor nu este mereu la înălțime, așa cum ar trebui să fie. Până la urmă, Comitetul de Conducere uh, încheie contracte cu auditorii, prin urmare, independența nu este mereu uh, asigurată. A trebui să existe, prin urmare, o eh, diviziune adecvată a sarcinilor, să avem un sistem care să presupună existența unui audit eh, mai de încredere și ar trebui cu toții să reflectăm la asta. Comisia a menționat aceste lucruri în eh, documentul său, adică ar trebui să avem niște standarde uniforme în Europa. E un lucru care va fi dificil, însă ar trebui să susținem acest demers. Mulțumesc! Mulțumim! Și eu uh, sunt uh, pe lista vorbitorilor, spune domnul uh, președinte. Sunt în totalitate de acord cu colega noastră în legătură cu această chestiune. Sunt sceptic însă în ceea ce privește întreaga idee din spatele acestui document al Comisiei. Ideea că statul ar face totul mai bine este pur și simplu o ironie. Uh, dacă avem un sistem în care uh, nu există decât uh, uh, actori independenți și este implicat doar Comitetul de Supraveghere, atunci avem doar un sistem bazat pe bilanțuri contabile și atât. Auditorii auditul n-ar trebui făcut de către Consiliul de Conducere. Domnul raportor a făcut ceva ce noi am solicitat întotdeauna. Noi spuneam că avem nevoie de o distinție clară între cele două organisme și că ar trebui să existe uh, perioade specifice de uh, timp în care să aibă loc uh, discuțiile. Apoi, auditorii ar trebui rotiți nu trebuie să avem mereu aceeași auditor care se ocupă de aceeași uh, firmă, ci ar trebui uh, rotiți uh, pe perioade mai lungi de timp. Prin urmare, în principiu, e nevoie de o schimbare. Avem nevoie de norme cu care putem rucla. E genul de aspecte însă care ne ridică și dubii. Văd că nimeni din partea uh, comisiei nu dorește să intervină, uh, nimeni altcineva din sală, dar vom organiza o discuție în acest uh, sens. Dar acum domnul raportor are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu aspectele ridicate de colega noastră, sunt de acord și cu ceea ce spuneați uh, dumneavoastră, domnule președinte. Rotația este un aspect fundamental care ne-a interesat și în uh, legislatura anterioară. Am vorbit despre întreaga chestiune a uh, rotației uh, auditorilor, pentru că reprezintă o potențială soluție. Deocamdată există doar patru blocuri mari de companii de audit care oferă serviciile de audit uh, la nivel înalt uh, marilor companii. Ori această situație nu este una acceptabilă, e una pe care trebuie să o analizăm și împotriva căreia trebuie să luăm măsuri pentru a îmbunătăți situația pe piață. Aici, domnule președinte, vă împărtășesc uh, îngrijorările. Mă îngrijorează ideea că o a treia parte ar putea numi auditorii. E o chestiune care a fost ridicată și în procesul de consultare cu Comisia. Mulți mi-au subliniat acest aspect. Poate este o chestiune academică, însă în manieră practică uh, o astfel de soluție nu este deloc uh, fezabilă. N-ar trebui să trecem niciodată într-o lege așa ceva, pentru că contravine pur și simplu spiritului uh, legilor. Deci o a treia parte n-ar putea niciodată să numească auditorii. Ar trebui să existe un acord în această direcție, cel puțin între noi. Partea mandatului care mi-a fost uh, dat a fost exact acest uh, subiect și uh, aici nu sunt de acord nici măcar cu ceea ce consideră domnul Barnier. Prin urmare, ar trebui să obiectăm la acest fapt, pentru că nu este fezabil și uh, nu face parte din uh, realitățile economice. Cu siguranță nu va reprezenta un punct central al raportului meu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Ajungem acum la punctul 5, uh, guvernanța um, corporativă. Mulțumesc. Trebuie să dăm un aviz pentru Comisia Econ pe o serie întreagă de chestiuni și evident restul rămâne restul raportului rămâne în uh, responsabilitatea comitetului, Comisiei de Fond. Ideea este să tragem niște concluzii din criza financiară în ce privește buna guvernanță corporativă uh, și aceste concluzii ar trebui să se materializeze în măsuri de reformă menite să evite o viitoare criză. Există o serie de puncte pe care vreau să mă concentrez uh, și anume punctele principale și punctele care încă au mai rămas în discută după întâlnirea cu raportorii din umbră. Prima întrebare pe care ne-am pus-o a fost în ce măsură se poate face un astfel de raport și se pot lua astfel de măsuri. Și văd trei restricții, spre deosebire de domnul Fox de la Comisia Econ. Eu am considerat că putem avea mai mult decât un singur vot, pentru că nu există probleme legate de asta. Noi ne-am gândit la cinci voturi în uh, Consiliu și uh, poate ca variantă de compromis am putea accepta această soluție, pentru că am înțeles de la Comisie că atunci când vor face propunerea legislativă, rolurile vor fi mai detaliate și proporționalitatea va fi descrisă mai detaliat și totul va depinde de dimensiunile instituției financiare și de natura afacerii. Așadar, vor fi uh, detalii mai multe. Deci doar trebuie să fim de acord în legătură cu o restricție generală. O, problemă, o altă problemă importantă, majoră, a fost cea a diversității. Diversitate atât uh, legată, diversitate culturală, cât și diversitate care rezultă din experiență și evident aici intervine și problema prezenței sau absenței femeilor în consiliul de administrare de administrație. Împreună cu uh, raportorii din umbră am căzut de acord asupra unui plan care să constea mai multe stagii, cu scop final uh, fiind cifra de 40% prezența femeilor. Raportorul principal nu a fost de acord cu asta și a spus că intenționează să facă niște amendamente, dar uh, în statele membre există o tendință generală să se stabilească niște cote pentru femei. În, și în, în unele țări, instituțiile financiare uh, sunt mult mai avansate în uh, direcția asta. Spania, Finlanda, Olanda, începește consiliile de supraveghere, de exemplu, sau un, în unele cazuri în Franța, deja s-a stabilit o cotă obligatorie de femei care trebuie să fie membre și asta s-a făcut deja și în, uh, în Norvegia. Asociațiile reprezentanților industriei financiare uh, au fost inițial împotriva acestor idei, dar acum au început să vadă uh, rezultate pozitive pentru că aceste consilii de supraveghere au fost uh, întinerite și s-a văzut că, în general, rezultatele lor sunt mai bune. Cel puțin asta este uh, exemplul Norvegiei. Și asta mă aduce la problema managementului risc, riscului financiar, uh, managementul intern al riscului financiar și ce, ce se poate face în legătură cu asta. Am vorbit despre un raport care să examineze oportunitatea unui astfel de sistem. Uh, nu se menționează în Cartea Verde faptul că auditorii externi ar trebui să se uite și la managementul riscului. Asta este o problemă relativ complicată care uh, e abordată în textul raportului. O altă problemă este ce se întâmplă atunci când auditorii externi descoperă că instituția respectivă este în pericol sau că dezvoltarea ei viitoare este în pericol. Ce se, trebuie să se întâmple atunci? Eu am afirmat că auditorii uh, externi nu ar trebui doar să fie obligați să informeze Consiliul, ci și autoritățile de supraveghere. Uh, am fost un pic uh, precaută aici, dar fiind ce se spune în Cartea Verde, acolo se sugerează că uh, s-ar face un raport către autoritățile naționale și apoi aceste autorități naționale de reglementare pot decide să transmită mai departe către autoritățile europene. Mi se pare un sistem bun. Uh, spun asta din propriile mele activități uh, anterioare și anume cele de notar. Pentru că nu poți să lași ultimul cuvânt auditorului atunci când decizi Uh, cui trebuie să-i se facă raportul final. De exemplu, notarii sunt obligați să facă acest lucru, să raporteze dacă suspectează operațiuni de spălare de bani. Ei trebuie să raporteze acest lucru autorităților naționale și după aceea autoritățile, autoritățile naționale hotărăsc dacă transmit această informație mai departe celor europene sau nu, dacă e nevoie. Am spus că investitorii instituționali ar trebui să fie obligați să explice în mod formal orice deviere de la reguli. Acesta este principiul uh, respect uh, regulile sau explică și am uh, comply or explain și am atașat foarte multă importanță unui cod european uniform și unor prevederi europene uniforme. Cred că e foarte important să avem o linie uniformă, o atitudine uniformă care să fie propusă de comisie și să fie aprobată de către noi. În uh, Marea Britanie există codul de bune uh, diligențe, uh, așa numitul UK Stewardship Code, care ar putea fi folosit uh, un, ca exemplu de bune practici pentru un viitor cod european. Apoi, există problema responsabilității membrilor Consiliului mai ales responsabilitatea uh, penală, precum și uh, responsabilitatea civilă. În ce privește uh, responsabilitatea, răspunderea penală, nu există niciun fel de uh, bază pentru asta la nivel european, deci aici vorbim despre o armonizare minimă, dar se pare că nu, la nivel european nu există puterea de a face acest lucru. În ce privește responsabilitatea uh, civilă, există mari diferențe între statele membre. În propria mea țară, conceptul de bază este cel de uh, și reperul de măsurare este neglijența individuală. Am auzit uh, de la comisie că, ei vor să, că se vor ocupa de această problemă într-o propunere legislativă după ce vor fi făcut o evaluare de impact uh, extensivă. Aceasta încă nu este disponibilă dar în acest moment ei examinează regulile de răspundere civilă care sunt în vigoare în statele membre. Eu am tratat cu atenție acest subiect, am spus doar că avem nevoie de un standard european minim pentru responsabilitatea membrilor uh, Consiliului. Pe 1 ianuarie 2011, Uh, reglementările privind uh, resursele proprii de capital au intrat uh, în vigoare. Între timp, așa cum este normal, aproape toate statele membre l-au transpus, au transpus-o. E o reglementare foarte cuprinzătoare și a fost și subiectul unei rezoluții a Parlamentului European, rezoluție de care s-a ținut cont. Deci mi s-a părut că cel mai bun lucru care se poate face uh, este să așteptăm rezultatele practice ale acestei uh, legislații. Altfel, e foarte dificil să faci orice. Pur și simplu trebuie să așteptăm și să vedem cum uh, funcționează lucrurile în practică. Așadar, acestea au fost punctele esențiale la care vreau să mă refer și în legătură cu raportul uh, privind auditorii, mai există un lucru pe care nu l-am menționat și anume auditorii externi și membrii Consiliului, membrii bordului care nu au dreptul să se angajeze în niciun fel de altă activitate de consiliere pentru că asta ar duce la conflicte de interese. Așadar, acestea sunt punctele importante sau punctele care încă sunt în uh, dispută. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru această prezentare, domnul Bodu. Raportor din umbră aș dori și eu să fac câteva precizări. La modul general, Cartea Verde a Comisiei reprezintă un chestionar cu o serie de întrebări al căror răspuns ar putea duce la o reducere a riscurilor legate de falimentul instituțiilor financiare, faliment determinat și de greșita guvernanță corporatistă. Așadar, întrebările se referă la chestiunea conflictelor de interese, problema unei implementări efective a principiilor de guvernanță corporatistă de către instituțiile financiare, consiliile de administrație, gestionarea riscurilor, rolul acționarilor, rolul autorităților de supraveghere și rolul, rolul auditorilor. Acum, răspunsurile pe care eu, în calitate de raportor din umbră, le văd trebuie să țină seama de următoarele creșterea rolului acționarilor prin mărirea gradului de implicare, de exemplu votul electronic, creșterea capacității profesionale a membrilor consiliilor de administrație, astfel încât aceștia să fie mai, mai, în mai mare măsură capabili să supravegheze managementul, de exemplu să aibă experiență relevantă în domeniul de activitate. Mărirea independenței departamentului de risc față de management, și subordonarea acestuia doar față de Consiliul de Administrație. Separarea clară a Consiliului de Administrație de Management prin desemnarea atribuțiunilor într-un mod neechivoc. Și, în fine, aplicarea unor uh, viitoare prevederi de reglementare a domeniului doar a celor instituții financiare care, prin nivelul activelor, reprezintă un risc sau prezintă un, sistem, un risc sistemic în caz de faliment posibilitatea unei companii de a solicita uh, de la actualii pieței de capital care dețin informații, cum ar fi societățile de investiții sau depozitar, date cu privire la identitatea acționarilor săi. În încheiere aș vrea să-mi reafirm sprijinul pentru o poziție spre reducerea riscurilor, neurmată însă de o îngustare a posibilităților unei instituții financiare de a fi competitivă în raport cu alte instituții financiare din state terțe dezvoltate precum SUA sau țările BRIC. Și acum, pentru că raportorul principal a vorbit de, de exemplu, de cote în uh, componența Consiliului de Administrație, cam 40% să fie femei. În discuția dintre raportori am stabilit că acest 40% este un deziderat. Nu cred, din punct de vedere personal, vă spun că o cotă obligatorie legală ar funcționa, deoarece în cele mai multe cazuri instituțiile financiare sunt companii publice listate, și, drept urmare, multe dintre ele funcționează pe principiul votului cumulativ, unde fiecare acționar își alocă voturile către persoana pe care o consideră bună pentru a face parte, competentă pentru a face parte din Consiliul de Administrație. Dacă s-ar pune o cotă obligatorie, s-ar ajunge la două Consilii de Administrație, unul de femei și unul de bărbați, cu două voturi, voturi pentru femei și voturi pentru bărbați. De asemenea, se poate deschide o cutie a Pandorei. S-ar putea să ajungem peste câțiva ani să spunem că vrem locuri separate pentru alte minorități, pentru cei cu dizabilități, pentru homosexuali, pentru tineri. În ceea ce privește informarea autorităților de către auditori, cred că acest lucru trebuie să rămână o posibilitate a auditorilor și nu o obligație. În momentul în care noi o transformăm într-o obligație, cred că automat extindem sfera auditului. În prezent, auditul se referă la situațiile financiare și este destinat acționarilor și potențialilor alți investitori care să-și facă opinie asupra solidității financiare a, companiei respective. În momentul în care auditorii vor fi obligați să evalueze și riscul operațional sau riscul de produs care în prezent nu se vede din situațiile financiare sau în multe cazuri nu se vede din situațiile financiare, automat le vom, ă, vom crea costuri mari pentru că auditul va trebui să-și extindă sfera și către evaluarea riscului ceea ce nu știu dacă este chiar o problemă de audit, ci există companii specializate care evaluează riscul. Mulțumesc. Danke, Frau Kollegin Regner, bitte. Mulțumesc, colegul Regner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. raportorul uh, ne-a dat o prezentare, ne-a făcut o prezentare foarte cuprinzătoare a problemelor ridicate la întâlnirea cu raportorii din umbră. Sunt recunoscătoare pentru asta, fiindcă am avut uh, un schimb de opinii foarte constructiv. Nu o să mă refer la toate punctele, ci poate la, doar la unul sau două, foarte pe scurt. Sigur, deja avem uh, reguli cu privire la o serie întreagă dintre aceste lucruri, dar dacă vorbim de guvernanță corporatistă, corporativă, este important să examinăm aceste probleme. Cotele pentru femei reprezintă, sigur, un subiect extrem de dificil, pentru că există țări care au astfel de planuri, cum este Germania, dar, în ciuda schimbărilor care au luat uh, loc, uh, că au avut loc, în continuare în cele mai multe consilii de supraveghere sau consilii de administrație, femeile sunt insuficient reprezentate și majoritatea, vasta majoritatea e reprezentată de bărbați. Și atunci eu cred că cota ar fi o idee bună. Însă, înțeleg în același timp că Trebuie să ajungem la un compromis fezabil. Am uh, examinat formulările pe care le-ați sugerat. Am avut unele discuții pe acest subiect, mai ales în legătură cu această cifră de 40% și eu cred că formularea așa cum este acum e un pic uh, confuză, înșelătoare, în sensul că nu exprimă realmente ceea ce am vrut noi să exprimăm și să spunem, pentru că 40% plus 40% face 80%, nu 100%. Deci poate ar trebui să încercăm și să formulăm diferit. În al doilea rând, începește participarea angajaților. Cartea verde tinde să neglijeze acest subiect. Aș vrea, eu aș vrea să văd mai bine și mai mult tratat acest subiect de către Comisia Juridică. acesta este un aspect uh, de diversitate, sigur, dar nu e doar atât. Miza este mai mare. E vorba de democrație industrială, dacă vreți. Nu e vorba doar de niște uh, reguli specifice care, din întâmplare, s-ar aplica în Germania sau Austria, ci înseamnă pur și simplu că angajații sunt reprezentați în consiliile de uh, administrare, indiferent de calificările și cunoștințele pe care le-au. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Fox, în calitate de raportor pe fond, la Comisia pe fond. Mulțumesc, domnule președinte, că m-ați invitat să vorbesc. Am venit aici uh, ca să ascult uh, discuțiile pe marginea acestui aviz, dar din păcate colegul meu, domnul Karim, nu poate participa și mă gândeam că, dacă îmi permiteți, poate aș uh, putea să prezint și opiniile uh, noastre în același timp. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și sunt foarte mulțumit de abordarea uh, largă și sunt multe puncte pe care le putem accepta. Natura sistemică a sectorului financiar înseamnă că dacă ești o instituție financiară, trebuie să ai mare grijă cu guvernanța corporativă, pentru că nu ești o instituție obișnuită. Dacă dai faliment, sunt consecințe pentru contribuabil. Și cred că asta justifică, dacă putem spune așa, un nivel suplimentar de intervenționism din partea statului membru sau din partea Uniunii Europene. Pentru că trebuie să protejăm contribuabilii să se mai întâmple încă o dată ce s-a întâmplat în timpul crizei financiare. În ce privește avizul, pot să spun că sunt de acord că ar trebui să existe o presupunere că directorii nu ar trebui să facă mai, parte din mai mult de trei borduri. Dar trebuie, trebuie să fie doar o prezumție, pentru că poate să fie o persoană care are o expertiză absolut specială și care nu este angajat uh, full-time nicăieri și poate să aibă member, să fie membru în mai mult de trei borduri la fel, dacă e vorba de o instituție mare, importantă, financiară, ar putea fi preferabil ca acea persoană să fie membră. Deci ar trebui să să spunem că dacă o persoană vrea să fie membru mai mult de trei borduri, să poată merge la autoritatea de reglementare și să explice de ce vrea să facă lucrul ăsta și de ce este necesar. Acum, în ce privește problema cotelor. Eu cred că e o problemă importantă și cred că ar trebui să încurajăm femeile să candideze pentru aceste poziții, dar nu cred că o cerință legală obligatorie este calea de urmat pentru aceste instituții. Vorbitor a fost întrerupt. Opinia mea este că aceste instituții financiare trebuie să numească oameni pe merit și că meritul să fie primul criteriu Meritul este primul criteriu. Ce am văzut în unele instituții financiare este că aveți directori, avem directori non-executivi care nu au caracterul și abilitatea de a le face față și de a-i contrazice pe executiv, pe șefii executivi. Și de asta cred că e important să avem indivizi de cel mai mare calibru și că dacă introducem cote obligatorii nu vom avea acest lucru. În ce privește punctul 6, codul de conduită, așa numitul Stewardship Code din uh, Anglia, am luat notă de faptul că uh, consideră că acest lucru poate fi un model și pentru Europa și sunt de acord. Și în fine, în ce privește problema uh, remunerației, permiteți-mi să adaug că directiva privind cerințele de capital este importantă, Uh, solvabilitatea, până la urmă, are legătură, într-un fel, și cu politica de remunerații și poate vrem să facem această legătură și în uh, aviz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin ce s-a spus de către domnul Fox și de alți colegi uh, și în special în legătură cu problema cotelor. Aici aș vrea să-mi exprim opinia de principiu. Introducerea unor cote obligatorii din, în orice, din orice punct de vedere și pe orice criteriu înseamnă că uh, eliminăm criteriul meritului și eu sunt împotriva acestui lucru, sunt împotriva cotelor pentru că sunt împotriva eliminării principiului a uh, promovării pe merit. Avem foarte multe doamne extrem de inteligente și care au toate calitățile de care au nevoie Uh, uitați-vă câte colegi au câștigat uh, votul și au devenit membre în Parlamentul European pentru meritele lor. N-au fost numite de cineva numai pentru că ar fi fost o, o obligație legală. Stimate doamne, sunteți toate aici pentru că aveți calitățile și meritele necesare pentru a fi aici. Și nu se poate folosi niciun alt criteriu decât criteriul meritului fiecărui uh, individ, fiecărei persoane. Asta este uh, la fel de adevărat și mai adevărat când vorbim despre managementul instituțiilor financiare, pentru că dacă o femeie este membru în Consiliu nu pentru că e expert, un profesionist în domeniu, cineva care e capabil să uh, conducă o instituție financiară, ci prin uh, intermediul unei cote, atunci ea nu va putea compara la, nu va putea colabora și Uh, contribui la bunul management al acelei uh, instituții. Înțeleg uh, obiecțiile unor oameni cu privire la această idee, dar gândiți-vă cum v-ați simți într-o astfel de situație, de exemplu, în unele federații sportive s-au introdus cote obligatorii și sunt femei care au fost numite în acele consilii de conducere, dar ele se simt foarte ciudat pentru că știu că ele au fost numite Uh, pe baza acestor cote și nu pe baza meritelor lor. Eu sunt împotriva oricărei forme de discriminare și printre aceste forme de discriminare consider că se află și acțiunea afirmativă, adică acest uh, obicei de a pune cote. Vă mulțumesc. Gut, zum Schluss nochmal Frau Kollegin Thein, bitte. Mulțumesc foarte mult, doamna Tain, vă rog să încheiați. Cred că domnul Fox a subliniat foarte bine unele lucruri, dar vreau să vorbe, uh, răspund întâi domnului Bodu. Vorbim aici de instituții cu risc uh, sistemic, deci nu vorbim de bănci mici sau mijlocii, ci de instituții financiare foarte mari care pun probleme de risc sistemic. Și uh, aceste companii, pentru că dacă ele vor cădea, vor provoca probleme într-o sistemă, ele trebuie să fie supuse unei guvernanțe corporative cât mai puternice. În ce privește cotele, Cred că femeile care vor fi alese trebuie să fie la fel de bine calificate ca și bărbații uh, care uh, ar urma să fie numiți în aceste funcții. Și dacă vă uitați la modelul care este cel mai avansat, acesta ar fi un model în care membrii bordului ar fi evoluați în mod extern. Există țări care au acest model. Deci la sfârșitul fiecărui an se face un raport uh, și trebuie să spui în acest raport, în primul rând, dacă membrii bordului au participat la ședințe, sigur că asta duce la rate de absenteism mult reduse, dacă se face prezența, practic, și se ține cont de asta la sfârșitul anului, pentru că sunt situații în care unii membri ai unor borduri nu vin nici măcar la o singură ședință uh, pe an și sigur că nu prea poți să faci o muncă calificată dacă nici măcar nu ești prezent. După aceea, rapoartele astea anuale de care vorbeam uh, ar uh, duce la o evaluare corectă și pe merit a fiecărui membru și asta cred că e complet în armonie cu abordarea mea liberală a lucrurilor și cred că trebuie ca membrii consiliilor, membrii bordurilor să fie evaluați corect și complet, nu așa să le dăm o notă ca la școală. Revenind la problema calificărilor și calităților, ca femeie pot, să spune că, pot spun că această criză financiară mi-a arătat că oamenilor le plac provocările și riscurile. Eu cred că n-am fi avut criza financiară dacă în aceste borduri nu s-ar fi manifestat această uh, tendință masculină spre risc și am avem experiența 2-3 ani a acestui model cu cote din Norvegia și această experiență arată că lucrurile funcționează și că cei care sunt sceptici față de acest model n-au uh, motiv să fie. În mod normal, eu nu sunt în favoarea unor cote bazate pe gen. Uh, și, de fapt, suntem singurul partid din Germania care nu are un sistem de cote. Deci am probleme din punctul ăsta de vedere, chiar și în propriul meu partid politic. Uh, Însă, totuși, aici vorbim de un raport uh, din proprie inițiativă și un raport la care trebuie să luăm în considerare opiniile statelor membre și dacă ne uităm la discuțiile din, state membre, din statele membre, în ultimii ani au existat aceste discuții până la cele mai înalte niveluri și cred că obiectivul va sfârși prin a fi cel de 40% și de aceea am menționat această cifră de 40%. Și asta se aplică ambelor genuri. Nici eu nu vreau să-i discriminez pe bărbați și de aceea eu, noi spunem să fie 40% o cotă pentru femei, 40% o cotă pentru bărbați. Domnul Bodu s-a referit la chestiunea uh, obligării auditorilor de a raporta și de a face auditul de risc. Aveți dreptate. Avem în Germania un sistem Ideea aici este că trebuie să ofere o anumită securitate și predictibilitate pentru auditori și este un lucru pe care chiar ei ni l-au spus. Acest lucru nu s-a făcut împotriva voinței lor uh, și ei ne-au propus asta, unii dintre ei, pentru că ei au propriul lor mandat și dacă uh, trebuie să ofere rapoarte independente și o opinie independentă, ei trebuie să aibă cumva și o plasă de siguranță. Uh, sub ei care să le permită să facă acest lucru. Și criza financiară ne-a arătat că auditorii, unii auditori uh, au avut ocazia și să vadă ce se întâmplă și au înțeles ce se va întâmpla dar li s-a cerut de către autoritățile naționale de supraveghere să nu spună ce vedeau, deci să nu identifice niște probleme, pentru că acestea își făceau, de exemplu, griji că uh, o să apară situații de gen uh, Lehman Brothers și în țările lor și că vor fi bănci, instituții financiare care s-ar uh, prăbuși. Și atunci auditorii au decis, unii auditori au decis totuși, după multe uh, procese de conștiință, au uh, decis să accepte aceste cereri din partea autorităților de supraveghere să nu vorbească deschis și public despre problemele pe care le uh, văzuseră. Deci aici încercăm să creăm un sistem care să prevină acest tip de uh, a pune Batista pe țambal, cum se spune, și de a împiedica un auditor care vrea să dezvăluie o problemă să facă acest lucru. Și, sigur, vreau să spun în încheiere că doresc să examinez orice amendamente vor fi depuse. Președintele, mulțumesc. Vreau să fac și eu un comentariu final. Țara pe care o cunosc cel mai bine, în țara pe care o cunosc cel mai bine, autoritățile de supraveghere sunt colonizate așa de o mică clică de oameni care se cunosc între ei cu toții și sunt prieteni Uh, și mă gândesc poate că ar trebui să examinăm o modalitate de a sparge acest sistem elitist. Nu știu care e situația în alte țări membre, dar în, țarul, în țara de unde vine asta e situația. Doamna Lichtenberger. Da, asta este valabil în multe țări membre, tocmai ceea ce ați spus, domnule președinte. Președinte, mulțumesc foarte mult. Poate trebuie să căutăm și o soluție pe termen scurt, dar oricum vom discuta. Termenul de amendamente 4 februarie. Trecem acum nu, punctul 6 l-am amânat pentru că mâine avem serviciu juridic și după aceea avem dezbaterea comună pe cele trei propuneri legate de uh, Single Market Act. Uh, dau cuvântul mai întâi domnului Boris, raportorul. Este aici, domnul Boris? Panie przewodniczący, <clears throat> myślę, że każdy, kto zapoznał się... Vă mulțumesc. Cred că toți cei care au aflat propunerea de comunicare a Comisiei au fost impresionați de amploarea lucrărilor desfășurate. De fapt, marea majoritate a instrumentelor juridice și economice au fost luate în considerare, mai ales pentru că anul viitor vom uh, sărbătorit cea de-a 21-a aniversare a pieței unice și atunci aceste instrumente au fost reunite pentru a fi reevaluate și pentru a ne asigura că piața unică nu uh, se confruntă cu bariere interne. Documentul pe care l-am redactat se referă la întreprinderi și la creștere pentru a ști mai exact care este situația acestor 20 de milioane de întreprinderi europene care creează peste 115 de, milioane de locuri de muncă în Europa. Știm că IMM-urile au cel mai mare potențial de ocupare a forței de muncă în Europa, dar o analiză detaliată a situației pe piața comună ne arată că există încă multe bariere juridice și economice. Și atunci mai avem cale lungă de făcut înainte să ajungem la o adevărată piață unică. Propunerea Comisiei Europene din această comunicare împarte întreprinderile în trei categorii. Mai întâi, Avem toate instrumentele financiare și toate regulamentele care se referă la accesul la capitaluri. E vorba, de exemplu, de standardizarea sau unificarea problemelor uh, fiscale. Nu o să intru în detaliu, dar o să spun că este un uh, domeniu mai larg decât uh, simplele chestiuni juridice. A doua categorie a propunerilor Comisiei se referă la reducerea barierelor din punct de vedere administrativ și tehnic. Aici este vorba, de exemplu, de identificare electronică a întreprinderilor, se referă la semnătura electronică sau la tranzacțiile online. Este un pachet de propuneri foarte important, dar, încă o dată, acest lucru nu ține neapărat de competențele noastre. Și, în sfârșit, a treia categorie, aspectele juridice. Știm că, în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere, nu există o adevărată piață unică, lucru demonstrat clar de cifre. De exemplu, În ceea ce privește piețele publice, nu există decât un procent și jumătate din aceste piețe sunt acoperite de întreprinderi europene care lucrează transfrontalier și doar 7% din cetățenii europeni folosesc tranzacții transfrontaliere, de exemplu pe internet. Prin urmare, toate acestea ne arată că situația nu este una îmbucurătoare și acest lucru are de-a face și cu barierele existente, printre altele. În documentul meu eu propun o analiză juridică a situației și prezint cinci propuneri concrete pe care le-am elaborat împreună. Aceste propuneri se bazează pe comunicarea Comisiei vis-a-vis -vis de piața unică, dar uh, se referă la chestiuni neglijate sau de-a dreptul uh, omise de Comisia IMCO. Mai întâi e vorba de problema brevetelor europene. În al doilea rând, măsurile referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a operelor orfane. Am introdus și informații și propuneri referitoare la dreptul mărcilor în Uniunea Europeană. Am încercat să um, stabilesc un echilibru între protecția drepturilor de proprietate intelectuală și comerțul electronic. De fapt, am remarcat că problemele sunt provocate adesea de existența unor disparități uh, semnificative în uh, dreptul de proprietate intelectuală în diversele state membre ale Uniunii Europene. A patra propunere solicit Comisiei să revadă directiva contabilă pentru că mi se pare că astfel s-ar putea amortiza consecințele negative ale schimbărilor și apoi vorbesc și despre nevoia de a face o legătură între diversele registre comerciale, pentru că eu cred că situația actuală este problematică pentru existența transparenței necesare pentru funcționarea pieței. Ca să revin la primul punct pe care l-am abordat, am spus că Comisia susține o cooperare întărită și încearcă să vorbească despre brevetul european, propunând o dată destul de ambițioasă, și anume 2014, pentru adoptarea acestei decizii uh, privind brevetul european. Eu uh, sprijin Comisia în toate eforturile sale și consider că statele membre ar trebui și ele să respecte um, pista uh, trasată de comisie. Știm că rapoartele privind, discuțiile privind brevetul european continuă de uh, ani de zile și situația actuală provoacă o situație complexă pe piața brevetelor ceea ce limitează creșterea pe piața unică. Totodată, acest lucru provoacă litigii uh, vis-a-vis -vis de diferența dintre sistemele juridice ale statelor membre. În plus, există decizii contradictorii ale instanțelor uh, ceea ce nu oferă garanții juridice și o siguranță juridică, iar asta descurajează societățile europene să efectueze operațiuni transfrontaliere. Cred că o să mai avem multe ocazii să abordăm acest subiect care pare foarte complex, știu, și uneori uh, de-a dreptul spinos, de exemplu atunci când e vorba de problema uh, regimului lingvistic al brevetului european. Dar cred că această problemă este esențială și de aceea ea este uh, la punctul numărul 1 din textul meu. Vis-a-vis de următorul aspect, al doilea, Vorbesc despre drepturile de autor. Comisia a prezentat un proiect destul de ambițios pentru o directivă cadru de gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală. Am avut ocazia să vorbim mult despre acest lucru în cadrul raportului doamnei Galo, dar am abordat și posibilitatea de a crea o directivă privind uh, operele orfane. Cred că aceste trei aspecte sunt foarte importante în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor de autor și creativitatea. Gestiunea drepturilor intelectuale și a operelor orfane eh, este o problemă primordială, dar există o chestiune puțin neglijată în comunicarea Comisiei referitoare la importanța pe piață și anume nevoia de a revizui problemele legate de dreptul mărcilor în cadrul Uniunii Europene. S-a vorbit de mai multe ori despre acest lucru și s-a vorbit și despre dreptul pentru protejarea proprietății industriale. Cred că și acest lucru ține de competența noastră, dar acest lucru nu s-a regăsit în comunicarea Comisiei și nici în documentul uh, redactat de Comisia IMCO. Problema următoare vis-a-vis -vis de dreptul de proprietate intelectuală se referă la cadrul juridic anunțat de Comisia Europeană pentru a reconcilia, pe de o parte, protecția drepturilor de autor și, pe de altă parte, nevoia de a face mai accesibil comerțul transfrontalier, mai ales stosowne modele prawne, które, które będą w stanie zagwarantować conținuturile numerice. Sigur că vom aștepta propunerea Comisiei pentru a vedea cum are în vedere concilierea acestor două elemente, dar sperăm să se faciliteze achiziția de bunuri online, protejând totodată protejând totodată creativitatea, pentru că știm că în prezent fiecare stat membru are propriul regim de drepturi de autor. E vorba de regimuri adesea incompatibile și atunci piața unică nu uh, poate funcționa dar totuși există o mare cerere din partea cetățenilor europeni pentru acest gen de conținut. V-am spus că doar 7% din cetățenii europeni fac uz de tranzacții digitale, adică pe internet. Poate că nu e mult, dar oricum e suficient pentru a ne preocupa de legalitatea și de protecția drepturilor de autor uh, în cadrul conținuturilor digitale. Acum, uh, în ceea ce privește piratarea și uh, aspectele de contrafacere, nu o să intru în detalii, acest lucru e abordat în uh, comunicarea Comisiei, dar o să trec la punctul următor. Știu că s-au început lucrările în acest domeniu și anume în, uh, pentru revizuirea directivei contabile. Cred că această uh, revizuire trebuie să fie calitativă și nu cantitativă. Cred că schimburile juridice trebuie, schimbările juridice trebuie precedate de o analiză obiectivă a consecințelor și asociate cu elaborarea unor standarde la nivel european. Vă reamintesc că 95% din întreprinderile europene sunt IMM-uri. Deci este un potențial de reducere a costurilor și limitelor administrative care joacă un rol foarte important pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii. Deocamdată, întreprinderile mici și mijlocii nu pot utiliza uh, Uh, capacitatea, nu își pot utiliza capacitatea pentru a se dezvolta pe piața unică. Și un alt aspect care nu a fost menționat în documentul pregătit de Comisia IMCO, dar care mi se pare important, se referă la registrul um, societăților. În 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție vis-a-vis -vis de acest subiect, avem o carte verde în acest sens și Mi se pare că ar fi bine să, ar, să menționăm această armonizare a registrului societăților pentru că asta va facilita accesul la cunoștințe. Adesea se întâmplă ca în prezent întreprinderile să aibă posibilitatea să folosească uh, capitalul altei întreprinderi, dar au dificultăți în a accesa informații reale despre aceasta. Știu că lucrările au început deja. Sunt 18 state membre care participă la acest proiect, dar lucrările sunt încă într-o etapă preliminară, deși mi se pare că e o problemă destul de importantă care va ameliora transparența pe piața unică. Prin urmare, sper că acest lucru să se regăsească nu doar în comunicarea Comisiei, ci și în avizul Comisiei noastre. Iată cele cinci aspecte principale care mi s-au părut foarte importante și cu privire la care am dorit să vă atrag atenția. Cred că aceste cinci elemente trebuie să constituie prioritățile noastre și axele pe care trebuie să lucrăm în viitor. Mulțumesc, domnul Mandes. Urmează cu privire la raportul său. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul pentru o piață unică pentru europeni nu este doar pentru întreprinderi, ci și pentru cetățeni, deci toți europenii. Eu m-am axat pe trei puncte principale. Primul, se referă la faptul că trebuie să revitalizăm sectorul uh, micilor întreprinderi, pentru că deocamdată ele nu se descurcă bine pe piața unică, fiindcă nu au încredere în uh, diversele uh, sisteme lingvistice și, potrivit raportului Monti, eu propun să analizăm acest aspect prin introducerea de regulamente, pentru că odată directiva pusă în practică, vedem că avem 27 de niveluri diferite uh, în special IMM-uri, dar și cetățeni. Și aceștia nu vor să fie um, într-un spațiu de nesiguranță juridică. Apoi, avem uh, studenții Erasmus. Pentru ei este ușor să meargă dintr-un stat în altul, dar problema deocamdată este, este că e dificil Uh, să arăți într-un stat care sunt abilitățile tale atunci când uh, ai dobândit calificările într-un alt stat. De aceea uh, sunt bune inițiativele de tipul Youth on Move pentru ca tinerii să poată participa la stagii, inclusiv plătite, stagii transfrontaliere și a exista o mobilitate a forței de muncă. Și al treilea punct, cel mai important din punctul meu de vedere, este că în aproape statele membre unde am fost, în, văd că mass media are o imagine în general negativă a Uniunii Europene. Statele membre nu prea știu cum să reacționeze atunci când presa este, uh, are o abordare negativă cu privire la Uniunea Europeană și și nu știu cum să arate care este de fapt adevărul. Și comunicarea între Uniunea Europeană și cetățeni se face întotdeauna la un nivel birocratic foarte înalt și eu cred că nu mai ajungem la cetățenii, la adevărații cetățenii Europei și ne îndepărtăm de societatea civilă. Eu cred că avem nevoie de sprijinul tuturor europenilor pentru piața unică. Trebuie ca acești cetățeni să știe care sunt drepturile lor și care sunt beneficiile pentru cetățenii europeni. Nu trebuie să transmitem un mesaj care nu ajunge la cetățenii europeni. Acestea sunt uh, principalele subiecte pe care am dorit să le subliniez. Sper să uh, vă gândiți la ele și să uh, depuneți niște amendamente constructive. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Manders, spune președintele. O să îmi uh, prezint uh, raportul foarte succint ca să uh, putem discuta după pauza de prânz. Am analizat proiectul și m-am axat pe domeniile care țin de mandatul nostru, în special dreptul procedural, soluționarea alternativă a disputelor și am încercat să îmi bazez observațiile pe deciziile luate în plenara din decembrie 2009 și de anul trecut. Am încercat să asigur o consecvență cu deciziile anterioare. Văd că sunt trei uh, oratori, deci dacă vă grăbiți uh, putem să vă luăm întrebările acum, dacă nu după prânz. Domnul Gomez. Monsieur le Président, je, je suis à la disposition de la Commission si vous préférez reporter mon audition à cet après-midi. Uh, domnule președinte, dumneavoastră trebuie să decideți dacă e mai bine să avem această discuție înainte de pauză sau după pauză. Avem o reuniune în camera oricum în această după-amiază, prin urmare n-aș avea nimic împotriva să discutăm uh, după-amiază, dar domnul Rapca este și dânsul raportor. Ce ziceți dacă am discutat după-amiază târziu? Uh, perfect, atunci uh, după amiază discutăm subiectul. Domnul Baltasar, pentru că continuăm discuția în acest moment. Uh, va fi practic ultimul element uh, înainte de uh, reuniunea coordonatorului. Vom avea oricum o discuție în camera înainte, prin urmare tot va fi discutat atunci. Domnule Baltasar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule pre președinte. Am ascultat cu foarte mare interes ceea ce au spus colegii și sunt de acord cu aspectele ridicate de ambii colegi. Punctul central asupra căruia trebuie să ne axăm, nu doar în uh, comisia noastră, ci și în altele, este că realitatea uh, pieței unice a fost uh, hotărâtă ca fiind uh, piatra de temelie a Uniunii Europene sau măcar una dintre ele, dar până la urmă ea nu funcționează așa cum uh, am intenționat, pentru că mulți operatori economici din Uniunea Europeană funcționează independent. Există vreo 20 de milioane de companii, 170 de milioane de angajați care activează în domeniul afacerilor în Europa, însă foarte mare parte a comerțului și a relațiilor se reglementează la nivel național sau, mă rog, au loc la nivel național. Așadar, uh, spațiul european pe care am dorit să îl creăm cu piața internă chiar nu funcționează în ceea ce uh, privește generarea unei mai mari uh, libertăți economice, a bunăstării și a unor beneficii pentru cetățenii Europei. Acesta este un lucru. Însă, într-adevăr, este o chestiune uh, crucială. Trebuie să stăm să ne gândim cum am putea să facem uh, uh mai, ușor relaționarea, mai ușor relaționarea între companii în beneficiul consumatorilor și în beneficiul altor uh, uh, întreprinderi care se află pe piața internă. Există mai multe inițiative sau directive care trebuie aprobate. Unele deja au trecut prin această comisie, de exemplu, directiva pentru uh, protecția consumatorilor, directiva care vizează contractele uh, 2b. Prin urmare, uh, încercăm să consolidăm piața internă, dar uh, sectorul MM-urilor uh, nu ia parte la piața internă, doar marile companii și multinaționalele profită de existența pieței interne. IMM-urile se bazează mai ales pe piețele mici, piețele regionale uneori ajung chiar și pe piața națională. Așadar, aspectele juridice sau uh, cele lingvistice nu, uh, nici măcar nu li se aplică într-o mare măsură. Însă, dacă privim de partea cealaltă a argumentului, uh, dacă vor exista aranjamente juridice, formale și lingvistice care să dea acestor IMM-uri acces prin intermediul internetului la comunitate, la piață, atunci lucrurile vor sta altfel. Uh, tranzacțiile comerciale uh, reprezintă doar în șapte, uh, măsură de 7% tranzacții înche- încheiate de IMM-uri. Așadar, se poate încerca crearea de legături între IMM-uri și consumatorilor din alte regiuni. Acest lucru este absolut crucial. Apoi mai intervine o chestiune care presupune un schimb de accent pe care trebuie să-l introducem. Vorbim despre micile întreprinderi, de Small Business Act, de IMM-uri, uh, dar trebuie să ne schimbăm punctul de interes dacă avem ambiții reale pentru um, Europa 2020. Trebuie să ne asigurăm că acest document um, va oferi speranță autentică IMM-urilor că vor putea um, să se implice în uh, această piață internă. Vorbim mereu despre industrii creative, industrii digitale, comerț electronic și așa mai departe. Toate sunt bune și uh, frumoase, însă se pare că Europa viitorului este totuși condusă de multinaționale și companii mari. Prin urmare, trebuie să permitem și MM-urile MMM-urilor să facă față uh, crizelor lor, le lipsește uh, creditul, ele sunt cele care superă cel mai mult de pe urma acestei uh, uh, crize a creditelor. Practic trebuie să ne gândim la uh, IMM-uri și ele trebuie să devină punctul central al uh, raportului. Prin uh, alte rapoarte care au trecut uh, prin această comisie am făcut la fel, pentru că dacă nu facem asta, munca noastră pur și simplu va fi irelevantă. Trebuie să ne gândim la cum afectează ceea ce facem noi uh, uh, acum uh, micile și uh, întreprinderile mici și mijlocii, pentru că dacă nu facem uh, asta, uh, pur și simplu nu ne pasă de imaginea pe care ne-o creăm. Există foarte multe directive care uh, trec prin uh, instituția Unii Europene cu costuri foarte uh, mari. Dar dacă uh, a adoptăm o directivă, trebuie să ne dăm seama că uh, Uh, trebuie să ridicăm interesul cetățenilor în ceea ce facem. Comuni- uh, abilitățile noastre de comunicare uh, sunt, uh, se pare, insuficiente. Haideți să ne gândim la brevetul european. Eu nu cred că e cineva care nu cunoaște faptul că brevetul european este absolut uh, esențial. Chiar trebuie să reducem costurile și putem face asta având un brevet uh, unic european însă se pare că Consiliul bate la nesfârșit pasul pe loc în ceea ce privește această inițiativă, încercând să rezolve aranjamentele lingvistice. Mândria națională e cea care primează și uh, avem de pierdut enorm din cauza ei în cadrul acestei discuții. Fiecare își apără propriul colțișor uh, național într-o manieră uh, neobiectivă avansează procedurile în alte domenii. Uh, la un moment dat ar trebui să existe convergențe între ele, însă pur și simplu tot demersul devine ridicol. Dacă tot avem o piață unică, atunci haideți să ne folosim de ea, haideți să uh, dovedim că ea este eficientă, să dovedim asta cetățenilor. Doamna Wickstrom are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc uh, colegilor pentru uh, contribuții. Nu am obiecții majore față de textul care a fost propus astăzi. Am doar câteva comentarii suplimentare. Domnule Boris, îmi cer scuze că nu am luat parte la reuniunea în care dumneavoastră v-ați făcut prezentarea. A trebuit să votez într-o altă comisie, însă am luat notă de faptul că ați propus um, formulări similare și în avizul dumneavoastră. Uh, formulări similare cu cele care se află în raportul privind uh, Europa Inovație. Poate că ar fi bine dacă am încerca să ne uh, coordonăm puțin eforturile pentru a găsi o formulare comună în legătură cu aceste aliniate în uh, avizele noastre, pentru ca comisia noastră să poate propune un text similar Comisiei IMCO și Comisiei ITRE în legătură cu aceste subiecte. Cred că așa am avea un impact mai puternic dacă am reușit să facem ce spuneam. Domnule uh, președinte, cred eu că E minunat să putem uh, uh sublinia oportunitatea mijloacelor uh, alternative de soluționare a conflictelor. Exact asta am făcut uh, și eu în raportul meu. Singurul semn de întrebare îl am la punctul următor, oare ar putea să existe uh, o propunere de corelare a uh, tabelelor? Nu am niciun fel de obiecție vis-a-vis de uh, propunerea dumneavoastră de fond, domnule președinte, însă mă gândeam dacă nu cumva acest raport este uh, exact uh, locul uh, unde am putea să introducem acest concept. Cred că uh, în curând tabelele de corelare vor urma uh, analizei de impact. Aceasta ar fi procedura normală ca statele membre să uh, urmeze deciziile luate. Însă mă gândeam că poate raportul uh, reprezintă prilejul uh, cel mai bun pentru a discuta acest subiect. Altfel, vă sprijin în totalitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Doamna Castis. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să reamintesc puțin um, obiectivele. Cred că această comunicare legată de Single Market Act este uh, foarte ambițioasă. Ea se bazează pe raportul uh, Monti. Unul dintre obiectivele sale este regăsirea unui echilibru între piața unică pentru întreprinderi, prima parte, piața unică pentru cetățenii cea de-a doua parte și îmbunătățirea pe piața unică a transparenței, a democrației, a guvernanței, cea de-a treia parte. Mă gândesc că în uh, propunerea noastră și în comisia noastră ca și în alte comisii, uh, trebuie să fim vigilenți la păstrarea echilibrului între cele trei uh, părți. Și aceasta mai ales în ceea ce privește propunerile legislative. Mă gândesc că în această comunicare am putea regăsi mari tematici uh, uh, orizontale, precum energia, transportul, certitudinea juridică pentru întreprinderi, dar uh, în același timp uh, lucruri importante pentru cetățeni, uh, cetățenii lucrători sau consumatori regăsim și problematica armonizării uh, fiscale și toate ne-ar putea face să uh, dezbatem um, asupra obiectivelor, uh, mai ales în domeniul energiei, care sunt obiective ale unei fiscalități ce privește energia. Am putea discuta de asemenea și inovația și uh, chestiunile numerice. În toate aceste domenii trebuie să veghem la păstrarea acestui uh, echilibru. Dacă nu, ne vom uh, regăsi la final cu propuneri care vor fi dezechilibrate și care nu vor face altceva decât să repete erorile trecutului, adică vor rata aderarea cetățenilor la piața unică pentru că aceștia au fost uitați, lezați în drepturile lor lipsiți de înțelegerea beneficiului uh, pieței uh, unice. Acestea sunt comentarii de natură generală și mă gândesc poate să înaintez niște amendamente pentru a-mi preciza gândurile. Foarte pe scurt aș dori să spun că regret uh, două mari absențe în această comunicare. Pe de o parte, e vorba de o propunere care vizează serviciile de interes economic general, care, din punctul de vedere al cetățenilor uh, sau uh, al aleșilor locali, suferă de o mare incertitudine juridică. Avem însă uh, dispoziții, de exemplu articolul 14 al protocolului, al tratatului sau protocolul 26, care reamintește marea putere discreționară a autorităților locale în ceea ce privește serviciile de interes uh, general. Și așa ajung la cel de-al doilea regret al meu, și anume găsesc că această piață unică presupune că noi am uitat puțin rolul comunităților uh, locale, că vorbim despre comune, regiuni sau uh, județe. Aceștia sunt actori esențiali, că vorbim despre domeniul economic, social, de reglementare și așa mai departe. Aceștia sunt adesea primii vizați uh, de reglementările europene care li se par obscure și uh, dificil de pus în aplicare. Mă gândesc așadar că, mai ales în uh, partea pentru care dumneavoastră sunteți raportor, domnule președinte, partea care vizează guvernanța, cred că ar fi necesar să reamintim importanța de a ne consulta cu colectivitățile locale și mai ales cu reprezentanții lor Uh, în Comitetul Regiunilor, să spunem. Da, într-adevăr așa stau lucrurile. Domnul Boris, apoi domnul Manders și eu la urmă. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a afirmat în această dezbatere și mai întâi aș dori să mă refer la ceea ce spunea domnul Baltazar. Sunt 100% de acord că în zilele noastre instrumentele pieței comune nu funcționează într-o manieră ideală. Această lege care vizează piața unică oferă o șansă unică avem șansa de a concentra într-un singur document toate instrumentele care ne-ar putea uh, permite să eliminăm uh, barierele și, să eliminăm uh, barierele și limitările existente am putea să eliminăm proastele rezultate ale tranzacțiilor transfrontaliere și să îmbunătățim folosirea pieței unice de către IMM-uri. Există aici o legătură și cu raportul domnului Manders, adică um, trebuie să existe o informare eficientă pe lângă cetățeni sau întreprinderi în legătură cu legislația care îi vizează și care uh, presupune simplificarea regulilor. Bănuiesc că comunicarea Comisiei uh, sau a statelor membre astăzi nu uh, funcționează sau nu funcționează bine. Știți că există foarte multe legi și uh, la un moment dat devine uh, totul extrem de complicat. E efectiv o, jungă, uh, o junglă legislativă și e greu să-ți găsești drumul prin această junglă dacă ești un IMM. Prin urmare, trebuie să dăm mare atenție IMM-urilor pentru ca ele să se poată regăsi în acest uh, sistem. Apoi sunt de acord cu ce spunea doamna Wickstrom. Cred că ar trebui să avem uh, aceeași formulare în uh, ambele documente. Și cu mare plăcere aș dori să vorbesc cu dumneavoastră, doamnă, pentru a pune lucrurile în ordine, pentru a avea aceeași terminologie în ambele documente. Aș dori să mă refer la ceea ce spunea și doamna Castex acum. Uh, Comisia, în schimbările propuse, a adoptat mai ales punctul care viza îmbunătățirea serviciilor uh, uh, de interes public și infrastructura acestor servicii. În aceste dispoziții, ni se spune că ni se va prezenta un uh, pachet general de legi în ceea ce privește aceste servicii de interes general. Însă, e clar că trebuie să mai subliniem acest punct pentru ca amendamentul să exprime foarte clar faptul că uh, vorbim despre punctul 25 în această comunicare. Bănuiesc că, că țineți foarte mult la aceste uh, servicii de uh, interes general, așadar haideți să punem uh, lucrurile în ordine. Acum foarte pe scurt, domnule președinte. Uh, facem o treabă bună aici încercând să îmbunătățim piața internă, însă dacă nu putem comunica cu cei care vor folosi această piață, atunci facem o greșeală majoră. Asta doream să adaug. Prin urmare, trebuie să ne gândim la modul în care am putea să construim o punte pentru a acoperi această lipsă de uh, informații. Mulțumesc. Atâta tot. Doamna Castex uh, a evocat uh, un subiect uh, într-adevăr foarte uh, important, însă până la urmă e o problemă de complexitate aici. Și asta pentru că uh, dreptul care vizează cele de ofertă este foarte complicat și uh, o comună fără să aibă consilieri foarte bine specializați nu este uh, capabilă să depună o cerere de ofertă. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva am putea să simplificăm procedurile. Oare asta n-ar îmbunătăți situația pentru comune? Pentru că am sentimentul că nu facem altceva decât să complicăm încă și mai mult uh, lucrurile. Uh, riscurile uh, juridice nu fac decât să crească. Prin urmare, sunt de acord cu voi, am constatat cu toții uh, acasă cum stau lucrurile când am discutat cu colegii de la nivelul uh, comunelor. Cartea de vizită a Europei în fața lor nu s-a uh, îmbunătățit și ei își doresc ca lucrurile să fie mai uh, clare și mai uh, suple. În ce privește tabelele de corespondență, dacă le introducem aici, ei bine, o facem pentru că avem o dezbatere la nivel instituțional între Consiliu, Comisie și Parlament și conferința președinților a hotărât că acest uh, punct uh, care vizează solicitarea privind tabele de corespondență să fie uh, trecut pe ordinea de zi. Consiliul este de acord cu acest lucru și credem că mm, ar fi un lucru bun să trecem asta într-un raport și să ne reconsolidăm poziția. Depunerea amendamentelor se poate face până în data de 4 uh, februarie și cu asta încheiem uh, reuniunea din această dimineață. Și acum o mică indicație. La ora 15 avem mai întâi uh, discuția care vizează punctul doamnei Lichtenberg, care era prevăzut pentru o oră, însă nu vom avea nevoie de o oră la dispoziție. Reuniunea cu ușile deschise a fost puțin extinsă. Există punctul Golniș care mai trebuie adăugat. Vă reamintesc că, că dezbaterea în ceea ce privește uh, brevetele va avea loc după dezbaterea care vizează uh, dosarul doamnei uh, Lichtenberger. Am prevăzut o oră uh, și asta ne va lăsa suficient uh, timp înainte de a ne întâlni cu ministrul maghiar. Prin urmare, secretariatul a transmis uh, aceste lucruri uh, tuturor. Deci reamintesc că reîncepem dezbaterea ora trei uh, după amiază. Vă mulțumesc!